Yeah, dear colleagues, I would like to... Dragi colegi, uh, vă propun să începem reuniunea. Având în vedere faptul că uh, majoritatea sau toți uh, vicepreședinții noștri nu sunt prezenți. Am fost rugat să prezidez eu ședința. Dacă nu sunt obiecții și văd că nu sunt, atunci eu o să fiu președintele de ședințe. Acum aș dori să trecem la punctul 7, situația relațiilor comerciale UE-Euromed. Anul trecut, comitetul nostru, comisia noastră a adoptat un raport din proprie inițiativă privind relațiile comerciale UE-Euromed Scopul acestui raport fiind să definească um, strategia comercială a Uniunii Europene în urma uh, primăverii arabe. Astăzi, uh, comisia noastră speră să audă din partea comisiei care este situația relațiilor comerciale în, uh, spre această regiune. Suntem conștienți că eforturile noastre uh, trebuie să continue nu numai uh, cu anumite țări pe cale bilaterală care doresc să încheie acorduri de liber schimb, uh, Uh, aprofundată și cuprinzătoare, ci și să avem uh, uh, relații orizontale cu țările care uh, doresc să se apropie de noi din întreaga zonă. Am dorit să vedem care este relația Uniunii Europene cu țări care încă nu au semnat încă un acord comercial, precum Libia și Siria, și de asemenea am dorit să știu care sunt uh, uh, proiectele regiunii cu uh, Comisiei pentru țările din uh, regiune care se află în dificultate. Aș dori acum, în, uh, la începutul dezbaterii, să dau cuvântul uh, reprezentantului Comisiei, Sofie Almunios, și colegul său vor lua cuvântul uh, și ne vor face o prezentare. Vă mulțumesc. Thank you. Um... So it's, um, it's a pleasure to... Mulțumesc foarte mult. Ah, mă bucur să particip la această regiune. Data trecută, când am uh, trecut uh, relațiile cu uh, țările din sudul Mediteranei, a fost vara trecută, când această comisie discuta raportul din proprie inițiativă de care s-a vorbit și care a fost adoptat după aceea la începutul acestui an. De anul trecut încoace am depus eforturi în mai multe domenii, așa cum ați spus, uh, cu, zona, cu țările din zona mediteraneană, nu numai pe plan bilateral, ci și uh, am tratat uh, subiecte regionale și nu am uitat uh, nici țările cu care nu avem încă un acord, țările pe care le-a menționat președintele, dar și țările uh, pentru care nu avem nici măcar o uh, șansă să încheiem un astfel de acord pentru că nu fac parte din OMC. Acum aș dori să vă uh, spun uh, care este situația uh, acestor acorduri comerciale aprofundate și cuprinzătoare și apoi o să vă vorbesc despre Convenția Euromed cu privire la regulile de origine și apoi câteva cuvinte despre Libia și despre Siria. În ce privește aceste acorduri cuprinzătoare și aprofundate, Comisia a primit Uh, prevederi de negociere sau mandatul de negociere din partea Consiliului în decembrie anul trecut. Speram ca uh, acest uh, proces să fie mai uh, rapid, speram ca în acest mandat de negociere Consiliul să ceră Comisiei să pregătească să pregătească linii directoare Uh, și uh, speram că aceste negocieri să poată fi finalizate uh, până la finele anului. Am început în martie negocierile cu Maroc, Tunisia și Iordania. Egiptul, care era și el candidat, nu și-a exprimat uh, interesul să participe la acest proces de pregătire. Am uh, început uh, negocierile cu aceste țări, am avut uh, uh, întâlniri, mai ales cu Marocul și cu Tunisia, uh, cu toți uh, miniștrii de resort și scopul acestor uh, reuniuni pregătitoare era să vedem dacă aceste țări sunt gata și uh, sunt dornice nu doar să negocieze aceste acorduri, dar și să le pună în uh, aplicare, deci să pună în aplicare aceste acorduri. În uh, cazul partenerilor uh, mediteraneni, acest acord uh, de liber schimb aprofundat și cuprinzător nu se, nu, nu se referă doar la taxele de piață, pentru că la drepturile de piață, pentru că Uh, am asistat la o liberalizare destul de importantă a serviciilor și a bunurilor industriale și agricole, dar uh, ne axăm mai ales pe uh, chestiuni politice, o apropiere de legislația comunitară, care sunt foarte, foarte importante, dar ne dăm seama că sunt și greu de respectat de orice partener, pentru că ele necesită reforme pe plan intern. Și de asemenea, uh, Uh, e nevoie ca aceste țări să se orienteze ferm înspre adoptarea uh, achiului comunitar a legislației europene. În timpul pregătirilor am înregistrat uh, progrese importante cu două din aceste țări, cu Marocul și cu Tunisia, cu uh, Iordania. Uh, procesul s-a blocat la un moment dat. În luna martie am avut o reuniune și de atunci uh, nu am putut continua acest uh, proces pentru că ei uh, doreau ca și um, regula de origine, această chestiune, să fie inclusă în uh, acordul de liber schimb uh, aprofundat și cuprinzător. Am avut prim, câteva contacte în luna noiembrie, dar nu s-a întâmplat nimic de atunci încoace. Cu Marocul am finalizat pregătirile la mijlocul lunii octombrie și am prezentat și un raport Uh, Comitetului uh, de Politici Comerciale a fost o cerință în uh, mandatul de negociere, respectiv să avem consultări pe baza raportului nostru în cadrul, cadrul acestui comitet. Consultarea, procesul de consultare a fost finalizat vinerea trecută și acum încercăm să uh, găsim o dată pentru lansarea negocierilor oficiale cu, Maroc, cu Marocul la nivel politic, pe plan politic. Deci încercăm să găsim uh, o uh, dată comună. Probabil că uh, aceasta se va situa undeva în ianuarie anul viitor. Cu Tunisia am avut două ședințe plenare în martie și în octombrie. Procesul este, trebuie să spun, destul de avansat. Însă încă mai trebuie să îl finalizăm, ar trebui să mai organizăm o ședință plenară și ar fi bine dacă am putea să mai avea și câteva reuniuni tehnice pregătitoare pentru uh, Uh, acest comitet uh, pe chestiuni comerciale. Partea bună este că am reușit să obținem o confirmare politică a interesului acestei țări pentru acest uh, acord de liber schimb în 19 noiembrie la reuniunea Consiliului de Asociere care a avut loc la Bruxelles. Deci, iată care este situația relațiilor Uh, privind uh, pregătirea acestor acorduri liber schimb uh, aprofundate și cuprinzătoare. Deci le-am pregătit pentru Maroc. Tunisia va trebui ca în primele trei luni ale anului viitor să pregătim, să finalizăm pregătirile și să lansăm acest acord în a doua parte a anului. Cu Tunisia și cu Iordania, procesul va fi mult mai îndelungat și probabil că va fi nevoie de o pregătire mult mai aprofundată înainte să uh, Uh, putem anunța uh, lansarea acestor negocieri. În paralel cu toate aceste acorduri, am continuat și negocieri bilaterale în curs. Nu am înregistrat prea multe progrese, cu o singură excepție, negocierile privind serviciile cu Marocul, dar chiar și aceste negocieri privind serviciile cu Marocul nu au fost încă finalizate. Probabil că aceste negocieri vor fi incluse în uh, negocierile privind uh, acordul uh, cuprinzător și aprofundat de liber schimb, dar nu de la zero, ci în curs, deci vom, le vom include de la faza în care ne-am oprit. Vom lansa și negocieri cu Tunisia, Uh, pentru acceptarea bunurilor industriale, unui acord uh, privind bunurile industriale. Uh, probabil că Tunisia va continua procesul de pregătire pentru a finaliza acest text legislativ. Deci acționăm atât la nivel orizontal cât și la nivel sectorial. Însă negocierile nu au început. Încă sperăm ca domnul comisar Tajani să poată meargă în curând în Tunisia și cu această ocazie să uh, transmită ace- acest mesaj, respectiv că Tunisia trebuie să finalizeze pregătirea tehnică înainte să începem uh, negocierile privind acest uh, acord privind bunurile industriale. De exemplu, în domeniul agriculturii, Tunisia nu a, ne-a transmis un semnal clar că ar dori o redeschidere a negocierilor, deci se pare că această decizie nu a putut fi adoptată încă. Deocamdată aceste negocieri nu au fost, uh, nu au fost lansate și noi ne-am dorit ca ele să fie incluse în uh, uh, acest acord de liber schimb privind profund și cuprinzător. La nivel uh, regional, noi dorim să impulsionăm uh, revizuirea regulii de origine în uh, contextul Convenției Euromed. Convenția a fost semnată în iunie anul trecut, dar nu a fost încă ratificată de niciun partener din sudul Mediteranei. Și e foarte important pentru că revizuirea acestei reguli va fi decisă până la urmă de cei care au ratificat această convenție și deci uh, încercăm să exercităm presiune asupra acestor țări să ratifice, să, să, să, să semneze și să ratifice cât mai repede această convenție. Marocul și Iordonia au semnat și sunt în procesul uh, de ratificare a acestei convenții, însă nu mai sunt alte țări care să o fi semnat și probabil că va mai trece ceva timp până când vom fi întrunit masa critică a partenerilor din sudul Mediteranei care să fie ratificat această convenție. Procesul de revizuire merge foarte, foarte lent, mult mai lent decât uh, plănuiserăm inițial, datorită pozițiilor divergente ale uh, uh, grupurilor de țări care participă la acest proces. E lesne de observat că uh, Turcia sau uh, partenerii mediteraneni nu au uh, interese identice pe anumite teme, însă nu putem spune nici că uh, nu sperăm ca în lunile următoare să nu înregistrăm progrese, sperăm ca în prima jumătate a anului viitor să reușim să obținem compromisuri în majoritatea domeniilor în care putem identifica compromisuri și sperăm să putem să uh, Um, identificăm, să izolăm uh, cele două sau trei zone cele mai dificile, probabil al uh, industriei uh, textile, unde va fi foarte, foarte greu să ajungem la un acord în contextul acestei convenții, pentru că pozițiile sunt foarte, foarte diferite, de exemplu, dacă facem o comparație între poziția Iordaniei și cea a Turciei. Mai mult, Comisia încearcă să Uh, uh, instituie un mecanism de, fac- de înlesnire a comerțului, e un instrument de uh, informare în ce privește condițiile, de, condițiile comerciale din uh, această zonă. Finalizăm contractele cu organizația internațională care va prelua acest uh, proiect și care probabil va fi lansat uh, sau va fi activ uh, Uh, de anul uh, următor, pentru că nouă ne lipsește acest instrument. Uh, operatorii economici nu au acces rapid la informații economice, informații de tipul celor care vor figura în acest mecanism. Aș dori să vă mai spun câteva cuvinte despre celelalte țări cu care nu, nu prevedem să încheiem aceste acorduri cuprinzătoare pentru că nu fac parte din OMC. Algeria rămâne un partener foarte important pentru noi, chiar dacă nu este o țară candidată la un acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Bineînțeles că prioritatea pentru noi ar fi ca Algeria să adere la OMC. Nu au început încă uh, uh, negocierile, pentru că Algeria are o poziție foarte fermă cu privire la servicii în ultimii 3 sau 4 ani uh, au fost uh, instituite restricții privind serviciile care acum sunt uh, incluse în oferta pe care au prezentat-o OMC, ceea ce înseamnă că nu fac decât să dea înapoi, deci să regreseze și deci nu va fi ușor, dar pentru noi e o prioritate, prioritatea cu numărul 1, pentru că considerăm că Uh, fără aderarea Algeriei la OMC nu avem cum să aprofundăm relațiile comerciale cu această țară. Partea bună, vestea bună, e că Algeria și-a exprimat dorința de a face parte din politica europeană de vecinătate. Vom lansa un plan de acțiune cu Algeria în care vom uh, avea uh, măsuri cu privire la convergența de reglementare în foarte multe domenii, care pentru noi Uh, sunt foarte, foarte utile. Algeria va trebui să includă, uh, să, să integreze o parte din achiul comunitar în uh, planul de acțiune. Referitor la Libia, având în vedere situația politică internă, prioritățile Libiei nu vizează deocamdată negocieri comerciale, nu luăm uh, deocamdată niciun fel de măsură pentru a relansa negocierile care erau în curs. Apropo, aceste negocieri au continuat chiar dacă de pe atunci era clar că acest uh, acord ar fi fost prea ambițios pentru Libia și deocamdată este chiar exclus să optăm uh, pentru o zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare. Uh, pentru că nu, această țară nu face parte din OMC, deci va trebui să vedem, uh, să decidem care sunt uh, acordurile comerciale sau relațiile pe care le putem încheia cu Libia, dar deocamdată nu e momentul potrivit. Ați menționat și Siria, acordul de asociere a fost lansat, apoi a fost revizuit în 2009, situația fiind următoarea, nu vizăm finalizarea uh, acestui acord deocamdată și dacă situația va evolua, uh, vom discuta și acest acord de asociere, dar deocamdată, în ce privește Siria, noi uh, nu prea avem ipoteze de lucru. Preferăm să impunem restricții comerciale și nu să încurajăm acorduri comerciale cu, cu Siria. Iată care sunt relațiile cu partenerii principali cu care uh, cooperăm activ în regiunea mediterană. Vă mulțumesc. Um, thank you very much. I would... Președintele, mulțumesc. Acum o să dau cuvântul deputaților. Văd că Bernd Lange dorește să intervină. Te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că activitățile Comisiei în ce privește țările partenere din zona mediteraneană în vederea încheierii de acorduri sunt desigur un lucru bun. Mai ales dacă ne gândim la gradul de dezvoltare economică și politică din aceste țări, mai ales dacă vrem să susținem eforturile lor de democratizare. Este bine, deci, că avem în vedere astfel de acorduri. Aș vrea să întreb Comisia ce se întâmplă cu actorii politici. Dumneavoastră negociați cu aceste țări, însă negocierile se bazează ele pe interesul industriei europene? Am impresia că Spre deosebire de ce se întâmpla în perioada predemocratică, acum nu se ține suficient cont de interesul întreprinderilor europene. Mă uit la activitățile de investiții din Egipt și văd acolo că industria europeană este destul de rezervată în ce privește posibilitatea de a investi acolo. M-aș uh, întreba dacă această tendință e reală sau nu? O puteți confirma? Și apoi, în ce privește negocierile pe care le purtăm, sigur, noi încercăm să promovăm investițiile și participarea întreprinderilor noastre acolo, obiectivul final fiind sigur acela de a promova creșterea. Paul Murphy. Mulțumesc, mulțumesc pentru aceste informații din partea Comisiei. Într-adevăr, primăvara arabă, revoluțiile din uh, Orientul Mijlociu și din Nordul Africii au avut un impact și cred că uh, a fost foarte bine că Comisia a venit cu o nouă abordare în această lumină. Um, au publicat un document care se referea la societatea civilă, la sustenabilitate, la angajamente democratice. Eu uh, mă întreb cât de mult din acea nouă abordare se păstrează, deoarece n-am văzut uh, o trimitere în raport la noua abordare. Este vorba despre documentul din 2011 care zice despre alegeri libere, despre libertatea de asociere, despre libertatea mass media, despre stat de drept, justiție independentă, dreptul la un proces echitabil, uh, reformă și așa mai departe. Și mă întreb, în contextul uh, din Iordania și cel din Egipt, se pare că um, dumneavoastră pur și simplu sunteți uh, gata să stați cumva pe margine. Și în Egipt au avut loc uh, evoluții recente, președintele Morsi adună tot mai multe prerogative, statul de drept uh, nu funcționează, justiția nu este independentă, iar în Iordanie e clar că nu există libertate de asociere, muncitorii nu pot să protesteze, nu se pot face negocieri colective, nu se pot organiza. Oare Comisia are în vedere aceste lucruri în lumina celei noi abordări de care aminteam? Țineți cont de aceste lucruri atunci când negociați acorduri de liber schimb? Și, în al doilea rând, cum are de gând Comisia să țină cont de evaluarea privind um, impactul în zonă și stabilitatea acestor țări. Um, șomajul crește în uh, sudul Mediteranei, salariile scad, de asemenea veniturile la buget scad și uh, se cheltuie tot mai puțin bani pe serviciile sociale. Deci ce are de gând Comisia să facă altfel în uh, negocieri și cum uh, veți încerca să evitați uh, consecințele implementării acordurilor de liber schimb care ar putea inflama aceste efecte. Mulțumesc. Președintele, și eu am o întrebare. În anul 2010 am spus că obiectivul nostru era să punem în aplicare zona de liber schimb UE-Euromed, uh, dar am depășit termenul pe care ne-l fixaserăm. Dacă am înțeles bine din prezentarea dumneavoastră, ne spuneți că încercați uh, să faceți progrese în mod uh, separat cu fiecare țară, dar nu aveți în vedere negocieri globale cu toate aceste țări. De ce? Oare s-au uitat de faptul că se dorea o zonă de integrare sau pur și simplu credeți că e mai bine să aveți uh, abordări separate cu fiecare țară? Bun, dacă nu mai dorește niciun membru să intervină, să dau cuvântul Comisiei pentru a răspunde. Am să încep cu întrebările referitoare la investiții. Statisticile recente pe care le avem cu privire la investiții ne arată contrarul a ce spuneți dumneavoastră. UE este în continuare primul investitor în regiune și dacă ne uităm la statisticile din Egipt, din Maroc sau din Tunisia, UE reprezintă cam două treimi până la 90% din investițiile făcute în aceste țări în ultimul an. Deci um, este clar că industria noastră e prezentă acolo și că e interesată de aceste țări. Poate că interesele diferă în funcție de sector și în funcție de statul membru de care vorbim. E clar că unele state sunt mult mai prezente în această regiune decât altele. Considerăm însă că întreprinderile europene au un interes și anume acela de a elimina barierele netarifare, de a conferi mai multă predictibilitate climatului investițional Cam acestea sunt uh, principalele elemente pe care și noi le avem în vedere în încheierea unui acord de liber schimb aprofundat. Deci nu e doar o chestiune de acces la piață, ci și o chestiune de convergență a reglementărilor și a normelor. E adevărat că în Egipt ne-am confruntat cu multe probleme, începând de anul trecut, uh, investițiile din țară au fost uh, afectate, asta și din cauza hotărârile luate în instanță, mă refer la privatizările ce au avut loc, dar și din cauza anumitor măsuri luate de autoritățile din Egipt recent, care nu au făcut uh, prea ușoară viața companiilor noastre acolo, iar măsurile acestea par să se înmulțească. Acesta e un fapt. În paralel cu negocierile, noi am uh, continuat să discutăm cu autoritățile egiptene pentru a vedea cum putem să rezolvăm uh, problema accesului la piață. Continuăm să avem un dialog deschis cu ei și uh, chiar dacă procesul de pregătire a negocierilor ar putea să dureze mai mult cu Egiptul, noi vom continua să folosim toate mijloacele pe care le avem la dispoziție și acordul de asociere pentru a continua discuțiile cu partea egipteană cu privire la toate măsurile pe care ei le aplică. În genere, însă, putem spune că există un interes din partea întreprinderilor uh, europene pentru aceste țări. La Maroc uh, este clar acest interes. În ce privește Tunisia, spuneam, uh, UE este principalul actor de departe și și noi considerăm că trebuie să continuăm aceste negocieri astfel încât să înlesnim accesul operatorilor noștri în aceste țări. Noi nu ne-am modificat abordarea față de cele spuse anul trecut. E clar uh, pentru noi că în negocieri vom insista pe capitolele de dezvoltare durabilă și am uh, discutat acest uh, subiect cu țările în uh, procesul de pregătire. Ca să vă dau un exemplu, în ce privește Marocul, cu care vom lansa negocierile, deja am obținut un răspuns clar. Ei vor să negocieze un capitol privind dezvoltarea durabilă, iar Marocul are o singură convenție OIM pe care încă nu a ratificat-o și pe care insistăm să o facă. E vorba de convențiile principale ale OIM. Deci în toate aceste țări noi promovăm dialogul cu societatea civilă și acum mă refer mai ales la Maroc și la Tunisia pentru că cu aceste țări negocierile sunt mai avansate. În ambele țări, dialogul cu societatea civilă a devenit parte din politicile naționale și uh, sigur că um, guvernele trebuie să se angajeze la acest dialog atât pentru inițiative interne cât și internaționale. Încercăm să stipulăm acest lucru în acordurile noastre. Când am primit mandatul de negociere pentru acordul de liber schimb aprofundat în decembrie anul trecut, am uh, considerat că, așa cum am făcut și cu parteneriatul estic, vom uh, desfășura negocierile pe baza unor criterii democratice pe care dumneavoastră le-ați menționat și că vom examina prezența acestor criterii când vom uh, ajunge în etapa de încheiere a acordului. Dar noi uh, suntem atenți la aceste criterii și în timpul pregătirii negocierilor și am fost foarte atenți la evenimentele recepte, recente din Egipt. Pregătirea negocierilor cu Egipt, însă, după cum ziceam, va dura foarte mult, oricum. V-ați uh, referit la Evaluarea de impact pe care am făcut-o în 2007 la trasabilitate, noi am uh, publicat poziția noastră în 2009. Vom uh, face o nouă astfel de evaluare de impact, deoarece considerăm că situația s-a modificat de atunci, iar acordurile pe care le negociem acum sunt foarte specifice, deci e nevoie de o nouă evaluare Procesul acesta va demara cândva înainte de finele acestui an. Sperăm să semnăm contractul în decembrie și sperăm ca studiile să fie gata până în septembrie anul viitor pentru Maroc și Tunisia. În ce privește Egiptul și Iordania, probabil că vor fi gata anul următor. Dar, uh, în tot cazul, o să fie suficient timp la dispoziție pentru negocieri. Deci va trebui să vedem care sunt concluziile și, da, intenția noastră este să ținem cont uh, în cea mai mare măsură de concluziile acestea în negocieri. Și, în fine, la momentul de față, e clar că noi uh, ne concentrăm pe negocieri bilaterale, ca să vă răspund la ultima întrebare, dar nu uităm nici de dimensiunea regională Sprijinul nostru pentru acordul Agadir uh, continuă. Am avut o întâlnire cu membrii în septembrie anul acesta și am uh, discutat cu ei despre cum putem să aprofundăm acordul regional. Suntem gata să oferim asistență tehnică autorității palestiniene care s-a alăturat și acordului. Însă trebuie să fim foarte clari, integrarea regională nu se poate face înainte de integrare bilaterală. Deci pentru noi acordurile de liber schimb aprofundate reprezintă o bază viitoare pentru integrare la nivel regional. Deci ei întâi discută cu noi bilateral, apoi multiplică agenda aceasta în relațiile dintre ele. Cel puțin așa am văzut noi că funcționează lucrurile până acum. Acordurile de liber schimb uh, aprofundate oricum au uh, un uh, efect în vecinătatea lor, pentru că de vreme ce ele aderă la un, aderă la un set de reguli unitar, uh, elimină obstacole între ele însele, vor avea o cadre de reglementare comună în anumite domenii și se vor baza pe aceleași principii. Deci, pentru noi este un pas în direcția consolidării integrării regionale. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru această trecere în revistă. Cu toții uh, știm că există două grupuri de monitorizare. Avem um, raportor uh, permanent uh, pentru Mașrec, David Martin, iar pentru Maghreb, uh, Mariel de Sarnez. Și Comisia cunoaște cu siguranță raportul din proprie inițiativă pe care Parlamentul l-a adoptat anul trecut cu mare majoritate. Este vorba despre raportul Nicolo Rinaldi. Cred că și acesta este util de reținut. Mulțumesc! Dacă nu există alte observații, trecem la punctul 8, delegația cu Rusia. Domnul Corera a prezidat această delegație care a vizitat Moscova la sfârșitul lui octombrie. La delegația au, au participat reprezentanți ai tuturor grupurilor politice și obiectivul uh, acestei delegații a fost de a mm, vedea care sunt progresele realizate în contextul aderării uh, Rusiei în august în acest an la Organizația Mondială a uh, Comerțului. Mai ales că mm, Uh, negocierile uh, între Uniunea Europeană și Rusia s-au regăsit într-o situație de, blocare, de blocaj în ultimul moment. Ni s-a părut uh, foarte dificil să obținem uh, progrese din cauza atitudinii inflexibile a partenerilor ruși. S-a discutat despre rezoluția Parlamentului privind relațiile comerciale. Parlamentul a dorit să-și transmită mesajul conform căruia Rusia trebuie să-și respecte angajamentele și să nu impună bariere în calea comerțului suplimentare. S-a vorbit și despre noul acord între UE uh, și Rusia, mai ales pe capitolul energie. Am uh, vorbit, am discutat și despre competențele sporite, sporite ale Comisiei Euroasiatice, mai ales în termen de Uniune Vamală. Secretariatul va face o prezentare mai detaliată grupului uh, inter de, de cooperare interparlamentară UE-Rusia. Și acum îi întreb pe membrii dacă doresc să ia cuvântul. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Quisiera, en primer lugar, eh, felicitar a, a la secretaria de, de esta comisión. Mulțumesc foarte mult. Aș dori în primul rând să felicit secretariatul acestei comisii pentru organizarea acestei vizite. Într-adevăr, um, delegația noastră în Rusia a avut ca obiectiv să cunoască mai bine care sunt Um, consecințele uh, aderării Rusiei la OMC după 18 ani de negociere. Am vrut să vedem care sunt prioritățile comerciale ale Rusiei, care sunt uh, perspectivele în cadrul revizuirii acordului de parteneriat și cooperare și care sunt uh, relațiile bilaterale. Am avut o vizită foarte interesantă în cadrul căreia ne-am întâlnit cu toate sectoarele direct vizate de aceste problematici companii europene, parlamentari ruși, ONG-uri, sindicate, organizații ale patronatelor. De asemenea, am uh, dorit să vorbim și despre aspecte comerciale care se află pe ordinea de zi a Uniunii Europene în prezent. De exemplu, în ultimii ani, Rusia a adoptat măsuri în ceea ce privește vehiculele ușoare importate din Uniunea Europeană. De asemenea, Uh, ne-a preocupat și decizia privind taxa de reciclare aplicată vehiculelor importate, o măsură um, vizibil contrară principiilor OMC. Uh, ne-a mai interesat de asemenea și interdicția aplicată importului de animale vii din Uniunea Europeană. Am uh, analizat uh, și aspectele ridicate de ambasadorul UE în Rusia cu privire la evoluțiile din ultimii patru ani. În anumite domenii, în această țară se constată dificultăți. De exemplu, nu există o clasă mijlocie structurată. Uh, Intervențiile reprezentanților camerelor de comerț au fost de asemenea interesante, mai ales în ceea ce privește uh, subiectul despre care vorbeam mai devreme și anume interdicția importului de animale vii. Am înțeles că se vor face propuneri către OMC și că urmează să se ia decizii uh, cât mai curând. De asemenea, am avut o reuniune cu membrii Asociației um, Companiilor Europene care au operațiuni în Rusia. Punctele de vedere au fost destul de divergente acolo. Unii dintre, uh, unele dintre companii consideră că s-au înregistrat progrese în Rusia, altele regretă lipsa acestora. Ne-a interesat și uh, modul în care IMM-urile au fost afectate de uh, contextul politic și am înțeles că s-au făcut progrese în termen de modernizare a uh, infrastructurilor, consumul clasei uh, mijlocii crește, un lucru pozitiv pentru companii. Iar în ceea ce privește corupția, am înțeles că aceasta afectează mai ales marile companii. Și există mai multe probleme pe care nimeni nu vrea să le abordeze, cum ar fi uh, educația, se vorbește despre um, tinerii care pleacă din uh, Rusia, dar și despre problemele cu care se confruntă IMM-urile. IMM-uri care au nevoie să se bazeze pe o structură formată sau deja uh, formată de marile companii. Aderarea la OMC este văzută ca un element pozitiv, însă totuși anumiți participanți la discuție uh, văd aici un impact uh, important asupra agriculturii, asupra industriei și se pare că guvernul rus va adopta niște măsuri pentru a reduce, în măsura posibilului, orice impact negativ. Ne-am întâlnit și cu uh, parlamentari din Duma de Stat care ne-au spus că aderarea Rusiei la OMC a condus la controverse chiar dacă această decizie a fost adoptată din rațiuni economice. De asemenea, ne-am întâlnit cu ONG-urile. ONG-uri care ne-au uh, vorbit despre problemele de corupție, des, uh, și i-am întrebat pe reprezentanții ONG-urilor care uh, era situația lor și cum uh, sunt ele tratate. Și ne-au răspuns că um, fenomenul corupției este abordat totuși destul de deschis, ceea ce mm, permite obținerea unor progrese vizibile. Așadar, am avut o vizită deosebit de interesantă care ne-a permis să vedem că poziția Rusiei în cadrul OMC rămâne mm, destul de neclară pentru părțile implicate. Negocierile continuă, însă în multe domenii uh, uh, între Uniunea Europeană și Rusia. Mulțumesc, domnul Lange. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, aș dori să vorbesc uh, astăzi despre patru aspecte, și anume Rusia este membră a OMC, însă, în mod clar, nu acceptă regulile acesteia. Au fost adoptate măsuri protecționiste în Rusia, care vizează stabilizarea economiei interne, măsuri care vin în, în contradicție cu uh, regulile OMC. Mm, uh, antevorbitoarea mea a uh, menționat deja taxa mm, de reciclare. Uh, Obiectivul autorităților ruse este să sporească uh, veniturile colectate din taxele vamale, tocmai pentru a compensa reducerea veniturilor la buget. Dar asta nu justifică o încălcare a regulilor OMC. Și apoi, în al doilea rând, există niște probleme structurale importante în Rusia. Uh, ca și în trecut, corupția rămâne un fenomen uh, foarte răspândit. În uh, multe domenii există reguli dictate de corupție Ni s-a dat exemplul companiei IKEA, care timp de 2 ani a refuzat să dea mită și care, ca urmare, nu a putut să deschidă un magazin în Moscova. Comerțul corect este posibil numai dacă nu există corupție. Și ajung acum la al treilea punct. Am fost foarte surprins de uh, discuțiile pe care le-am avut cu privire la relațiile UE-Rusia în domeniul energetic. Pentru că ni s-a spus foarte clar că dacă Uniunea Europeană vrea să fie un partener al Rusiei, atunci trebuie să se comporte ca atare și să permită Rusiei să determine condițiile în care se desfășoară acest parteneriat. Această poziție dominantă a Rusiei nu mi se pare a fi uh, potrivită cu o relație de parteneriat. eforturile noastre de a ne diversifica sursele de aprovizionare cu energie, ca de exemplu proiectul uh, Nabucco, sunt văzute ca fiind uh, niște puncte care pun în pericol relațiile noastre de parteneriat cu Rusia. Rusia nu este de acord nici cu alte măsuri pe care Uniunea Europeană le-a luat în sectorul industrial, ceea ce arată că pentru Rusia un parteneriat <laughs> înseamnă apărarea propriilor interese, lucru de neacceptat pentru noi. Al patrulea punct despre care voiam să vorbesc, Rusia a insistat pe faptul că pe viitor relațiile comerciale nu trebuie să fie organizate în mod bilateral, ci trebuie luată în considerare Uniunea Vamală cu uh, Belarus și Kazahstan. Însă nu este vorba despre state democratice și în, în ultimele săptămâni uh, Parlamentul European a adoptat în plen o rezoluție cu privire la Kazahstan. În plus, aceasta nici nu este realitatea de pe teren, pentru că există un singur partener dominant în această ecuație și acesta este Rusia. Și cred că trebuie să luăm în considerare și acest element în negocierile noastre viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnul președinte, mulțumesc, Bent. Și cum nu mai văd alte solicitări de luare de cuvânt, îi dau cuvântul comisiei. Vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că suntem de acord cu majoritatea punctelor care au fost uh, ridicate în cadrul acestei vizite foarte utile pe care am pregătit-o împreună cu Parlamentul. În primul rând, în ceea ce privește implementarea aderării la OMC. Suntem de acord uh, și noi cu îngrijorările pe care le-au exprimat uh, membrii uh, Comisiei dumneavoastră. Am demarat negocieri intense cu partenerii noștri din Rusia pentru a încerca să reducem încălcările regulilor OMC. S-a dat exemplul taxelor de reciclare care, uh, care se aplică numai vehiculelor importate ca și când acestea sunt singurele care poluează. Um, de asemenea și interdicția um, importului de animale vii pentru niște um, criterii fitosanitare inacceptabile, interdicție care va fi valabilă începând cu luna martie. și uh, barierele tarifare care, care sunt uh, aplicate unor exporturi care se ridică la 300, care se ridică la 5 miliarde de euro. Uh, exemplele cele mai importante sunt, de exemplu, uh, piesele de, maș- de autovehicule. Uh, și am uh, contactat autoritățile ruse pentru a încerca să ajungem la o soluție amiabilă și sigur că dacă acest lucru nu este posibil, nu excludem nici modalitățile mai puțin amiabile de rezolvare a acestei lipse de implementări a măsurilor uh, OMC. Sunt de acord cu ceea ce au spus uh, membrii Parlamentului în legătură cu fenomenul îngrijorător al corupției. mai multe capitole de negociere ale noului acord UE-Rusia uh, ar trebui să ajute uh, autoritățile ruse să facă progrese în acest sens, mai ales capitolul care se referă la achiziții publice și care propune mai multă transparență. Acesta ar trebui să fie util în acest context. Pentru că Chiar și uh, autoritățile ruse de la cel mai înalt nivel s-au referit în repetate rânduri la fenomenul îngrijorător al corupției. De asemenea, am luat notă și suntem de acord cu ceea ce s-a spus cu privire la negocierile cu Rusia și anume că există pericolul transferului uh, negocierilor de la, un, um, modalitate, la o modalitate bilaterală către o modalitate unde sunt implicate state care nu sunt membre ale OMC, Kazahstan, Belarus uh, și situația acestor țări uh, este bine cunoscută. Ca urmare, am intensificat negocierile pentru că nu trebuie să uităm că Uniunea Europeană este primul partener comercial al Rusiei și este foarte important ca relațiile comerciale dintre UE și Rusia să fie tratate într-o uh, într-un mod cât mai bun pentru ambele părți uh, și nu pentru alte state care nu sunt membre OMC. Și voi încheia vorbind despre importanța importanța reformelor uh, din Rusia. Despre obiectivul Rusiei de a ajunge printre cele 20 de țări care atrag cele mai multe investiții străine, eforturile de modernizare uh, sunt exact măsurile pe care le propunem și noi partenerilor noștri din Rusia în negocierile acordurilor bilaterale. Mulțumesc foarte mult reprezentatului Comisiei. Nu mai văd pe nimeni care să dorească să ia cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult din nou și uh, sper că și Comisia și partenerii uh, uh, ruși vor lua la cunoștință rezoluția pe care am adoptat-o în plen în urma aderării Rusiei la OMC și sigur că vom uh, urmări situația prin intermediul grupului nostru de monitorizare, însă pentru orice alte problematici suntem gata să redeschidem acest dosar în reuniunile comisiei noastre. Vă mulțumesc foarte mult și sper că veți putea mm, uh, continua să urmăriți acest, uh, acest subiect îndeaproape. Mulțumesc! Dragi colegi, vă propun să trecem la votare, la punctul 9. Dispoziții tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiții încheiate între state membre și țări terțe. Termenul pentru amendamente a fost datat de 9, 9 noiembrie, nu au fost înaintate amendamente. Vă propun să trecem deci la vot. Avem doar votul final și ca întotdeauna trebuie să votăm electronic. Deci s-a deschis votul. Okay, so everyone voted? A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Then I would like to yeah, congratulations to the rapporteur. Felicitări raportorului, președintele nostru. Trecem la punctul 10 acum. Votul privind raportorul pentru aviz drepturile de proprietate intelectuală asupra resurselor genetice din perspectiva politicii de dezvoltare, impactul reducerii sărăciei în, țări, sărăciei în țările în curs de dezvoltare. Raportorul este domnul Helmut Scholz. Avem o listă de voturi destul de lungă, deci vă rog foarte mult să fiți atenți. Trecem în primul rând amendamentul de compromis prima parte. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Ajungem la amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4. De compromis. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Prefer să verificăm. Verificăm amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Este respins. Ajungem la amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aș dori să verificăm și acest amendament, amendamentul 13. A fost uh, destul de clar. Dar îl verificăm totuși. S-a deschis votul, s-a închis votul. E respins. Ajungem la amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aș dori să-l verificăm și pe acesta. S-a deschis votul la amendamentul 14. S-a închis votul. Se adoptă. Votul final acum, vot electronic, s-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă cu 13 de voturi pentru, 12 abțineri, niciun vot împotrivă. Îl felicităm pe colegul Scholz. Then I would like to come to point 11. Trecem acum la punctul 11, votul privind acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Republica Columbia și Republica Peru. După cum știți, am discutat foarte mult acest dosar. Acum a sosit momentul deciziei. Două grupuri au depus amendamente pentru a uh, respinge acest acord. Aș dori să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați implicat uh, în acest acord pentru interes, pentru angajament și aș dori să îi salut și pe reprezentanții acestor două țări care participă la votul de astăzi. Deci aș dori acum să votăm amendamentele 1 și 2, amendamente identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Sunt uh, respinse. Votăm acum uh, proiectul de aviz care nu va fi modificat. O facem electronic. S-a deschis votul. Hmm? No, no, no secret ballot. So, again, the vote is open. Încă o dată deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă 20 de voturi pentru, 4 împotrivă și o abținere. Felicitări lui Mario David, raportorului nostru. Acum trecem la punctul 11a, care a fost adăugat la ordinea de zi. Ne întoarcem la propunerea 3 Domnibus 1. Parlamentul a adoptat în 14 martie anul acesta un acord în primă lectură după ce acest dosar a fost pregătit la Consiliu, atât Consiliul cât și Comisia sunt gata să înceapă uh, negocierile pentru a uh, doua lectură și uh, deci, având în vedere că îl tratăm în procedură legislativă ordinară, vă propun să adoptăm următoarele decizii. În primul rând, să începem negocieri neoficiale cu Consiliu și cu Comisia pentru a ajunge la un acord în a doua lectură. Apoi, Uh, rezoluția legislativă adoptată în 14 martie a arătat cât de implicată este echipa de negociere. Plus, the compromise recital from trade omnibus. Apoi, negu- um, uh, se arată că uh, Parlamentul este foarte angajat în această de negociere și apoi uh, din echipa de negocieri trebuie să facă parte domnul Moreira, apoi uh, Godliv Chistor Ruvolt să fie raportoarea noastră și apoi eh, Silvana Koch Merin din partea grupului ALDE. Acum ajungem la vot, votul electronic. Aș dori să deschid votul acum. S-a închis votul. Se adoptă cu 20 de voturi pentru, 25 de voturi pentru, nicio abținere, nicio, uh, niciun vot împotrivă. Mulțumesc foarte mult, am încheiat cu votarea, vă aș dori să vă mulțumesc tuturor și acum aș dori să facem o pauză scurtă până când colegii care doresc să părăsească sala o vor face. Yes. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, m-aș bucura dacă ați putea continua discuțiile în afara uh, salei de reuniuni, uh, pentru că noi să ne putem continua lucrările. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, înainte de a trece la punctul 12, continuăm cu punctul 12a. La ședința coordonatorii ieri s-a decis să se includă schimbul de vederi cu Comisia cu privire la regulamentul privind marcajul de origine la inițiativa vicepreședintei Muscardini. După cum știți, Parlamentul a adoptat cu mare majoritate prima poziție în primă lectură uh, pe acest dosar în 2000. 2010. De atunci încoace, Consiliul nu a făcut nimic cu privire la acest regulament și chiar după ce Parlamentul European a făcut mai multe solicitări în acest sens și acum uh, a avut loc o evoluție surprinzătoare. Comisia a anunțat că va abroga acest regulament la anul. Deci prima noastră întrebare ar fi Uh, ne-ar putea Comisia explica această decizie și ne-ar putea spune dacă intenționează să înlocuiască regulamentul cu un nou regulament, dar înainte de a da cuvântul Comisiei, aș dori să dau cuvântul raportorului pe acest dosar, doamna Muscardini, vicepreședinta noastră. Cristian, ai cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Această uh, deci problema cu acest regulament e o problemă politică, tehnică, dar și instituțională. Într-adevăr, Parlamentul European în luna octombrie 2010 a votat cu o majoritate aproape covârșitoare acest regulament. Deci, în urma intervenției comisiei noastre, acest regulament a fost îmbunătățit și, de altfel, și în urma intervenției Uh, colegilor tuturor grupurilor politice. Și comisarul de resort care a participat la dezbatere a spus că regulamentul votat de către Parlament e un regulament foarte bun. Apoi au urmat uh, doi ani de liniște și în luna octombrie acestui an, Colegiul Comisarilor ne-a informat uh, foarte uh, surprinzător că intenționează să abroge regulamentul. Și în programul Comisiei pentru anul 2013, acest regulament urmează să fie abrogat, fără ca uh, uh, noi, Comisia INTA, să fi fost uh, informați sau uh, fără ca plenara Parlamentului European să fi fost informată în mod oficial. Dacă un text legislativ un regulament a fost votat în prima lectură în Parlament și având în vedere că comisarul a luat o poziție foarte, foarte uh, clară în uh, favoarea unui astfel de text legislativ, mă întreb dacă comisia poate să Uh, suprime o măsură în prima lectură fără să fi uh, explicată uh, Parlamentului motivele unei astfel de abrogări. Comisarul de Gucht în ultima clipă a atenționat colegiul comisarilor, fără însă să informeze Parlamentul European. Mie mi se pare că avem de-a face cu o situație extrem de gravă și aș dori să știu care sunt motivele pentru care o astfel de decizie a fost adoptată. Domnul de Gucht mi-a trimis în urmă cu câteva zile o scrisoare, dar nu cred că își închipuie că o astfel de scrisoare poate să țină locul unei uh, întrevederi, unei întâlniri oficiale cu Parlamentul European. Suntem o instituție democratică până la urmă și noi nu dorim, dorim decât să ne apărăm uh, prerogativele. Și deci, uh, aștept cu mare uh, nerăbdare intervenția Comisiei, aștept să văd care este uh, motivul pentru care a procedat astfel și sper ca dezbaterea noastră de astăzi să ne ajute în acest sens. Sper ca raportorii noștri din umbră, Șușc și Rinaldi, să ia cuvântul cu ocazia acestei dezbateri. Vă mulțumesc și aș dori să dăm cuvântul Comisiei Europene, reprezentată de domnul Paolo Parzotti. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să... Uh, mulțumesc, uh, doamnei Muscardini, pentru prezentarea acestui uh, punct de pe de zi. În primul rând, aș dori să vă transmit mesajul respectiv că Comisia mai ales uh, domnul comisar de Gucht, a acordat o mare importanță și un mare respect uh, instituției uh, dumneavoastră. Această intenție de a propune comisiei să um, retragă acest uh, regulament a fost transmisă vicepreședintelui Barnier înainte ca decizia comisiei să fie adoptată și, așa cum s-a spus, a fost comisia deciziei și nu a comisarului de Gucht de a uh, retrage această propunere. Atestea fiind spuse, e adevărat că comisia continuă să acorde importanță obiectivelor pe care acest regulament trebuia să le abordeze, în primul rând informarea consumatorilor în legătură cu originea bunurilor uh, care sunt comercializate în Uniunea Europeană. Motivul pentru care Comisia a decis să retragă această propunere e de mai, o natură mai complexă. În primul rând, trebuia să ținem cont de contextul general și aici au intervenit mai mulți uh, parametri. În primul rând, fără a uh, periclita eforturile depuse de către Comisie de a, uh, de a ieși din acest impas, a fost faptul că propunerea prevăzută în 2005 și amendată ulterior de către Parlament nu reprezenta nici, nu, nu, nu uh, nu, nu, nu reprezentat niciun progres la Consiliu, o situație dificilă de care trebuie să ținem cont. Apoi, din uh, perspectivă tehnică, în timpul acestor șapte ani, a, am asistat la o evoluție a jurisprudenței uh, OMC. Deci, parametrii, parametrii uh, în funcție de care un uh, regim uh, al regulii de origine, în conformitate cu regulile OMC, s-au schimbat total și deci am ajuns la concluzia că pentru a ne asigura cu adevărat că respectăm normele OMC, ar fi de preferat să avem o propunere care să se aplice nu doar uh, bunurilor importate, ci și bunurilor produse pe plan intern. E o chestiune tehnică și de aceea nu avem nevoie de o propunere în baza uh, tratatului, uh, regulii 207 a tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, ci în baza articolului 144, pentru că e vorba de o reglementare care ar uh, influența funcționarea pieței interne. În orice caz, uh, înainte de toate, înainte de a vedea dacă invocarea acestui tratat, de, de acestui acord e necesară, trebuia să vedem dacă există dovezi uh, că o astfel de um, reglementare, de o, astfel de schimbare e necesară. Și în urma studierii acestor elemente am ajuns la concluzia că pentru a uh, proceda în continuare cu acest dosar e nevoie de o nouă opțiune, în orice caz diferită de cea din 2005. Uh, mai există și alte aspecte tehnice pe care uh, va trebui să le examinăm dacă dorim să etichetăm produsele uh, comercializate ca fiind produse în Europeană sau în afara Uniunii Europene. Deci, iată, sunt o serie de elemente tehnice care trebuie soluționate. Iată, deci, care sunt motivele pentru care Comisia a decis să retragă această propunere Uh, pe care ați uh, făcut-o în 2005, iar în ceea ce privește noua propunere, intenția noastră, așa cum am spus, nu e să avem o propunere exclusiv comercială și care, deci, să uh, vizeze doar produsele importate. Probabil că va fi nevoie de eforturi suplimentare pentru ca această chestiune să fie abordată din perspectivă mai amplă, deci să ținem cont și de latura internă. Uh, dar bineînțeles că va trebui să continuăm dezbaterea de la comisie, dezbaterea care are loc între comisarii care sunt competenți pentru diversele uh, politici. Probabil că în acest uh, dosar specific va fi vorba de comisarul pentru piața internă și uh, pentru uh, întreprinderi, răspunderea întreprinderilor, dar așa cum am spus, suntem uh, gata să respectăm principiul inițial respectiv că nu credeam că instrumentul acestui regulament era cel care, având în vedere contextul politic și juridic, care ar fi permis atingerea obiectivelor uh, în mod adecvat. Vă mulțumesc uh, pentru atenția acordată. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Acum, dacă membrii doresc să ia cuvântul, i-aș ruga să intervine. Domnul Susta, văd că dorește, după care doamna Keller. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și reprezentantului comisiei pentru că a încercat, într-o oarecare măsură, să ne informeze cu privire la această decizie într-un cadru instituțional. Ne-am așteptat cumva la această hotărâre, dar nu întru totul. Cred că ar fi uh, mult mai ușor dacă domnul comisar de Gucht ar veni în fața noastră și ne-ar spune pur și simplu adevărul, anume că în Consiliu nu s-a putut obține o majoritate pe această temă. Și probabil că în timp uh, chiar domnia sa și-a schimbat părerea. Să spui uh, pur și simplu că o propunere este depășită, înseamnă că dai o declarație. Dacă e depășită astăzi, cred că era depășită și acum un an și jumătate sau doi ani. Problema politică se poate rezolva destul de ușor dacă spunem că temeiul în care s-a luat această hotărâre rezidă undeva în jurisprudența OMC, așa cum s-a întâmplat și cu tutunul sau cu tonul. Aceste dosare au afectat uh, problema regulilor de origine pentru produsele alimentare, însă eu cred că problema cu care ne confruntăm aici este alta. Problema care cred că ar putea fi rezolvată destul de simplu, însă în Europa întotdeauna e greu să rezolvi lucrurile simplu. Nu trebuie decât să luăm două rânduri din uh, legislația Statelor Unite cu privire la marcajul de origine și care spun că tot, uh, toate produsele trebuie să fie marcate înainte de a intra pe teritoriul Statelor Unite un lucru care rezolvă problema. E adevărat că OMC-ul își poate schimba legislația și ne poate determina, deci, să ne schimbăm și noi legile sau abordarea, să schimbăm complet abordarea noastră pentru a ne aduce în conformitate. Dar dacă acest lucru e adevărat, acest lucru ar trebui să fie valabil și pentru alte state, China, Japonia, Australia, și ele ar trebui să-și modifice propria legislație cu privire la etichetarea produselor ce vin din țări terțe. Iar acest lucru ar fi o bariere tehnică și ar încălca regulile OMC. Deci eu cred că o modificare a jurisprudenței în acest sens nu ar trebui să fie luată ca o justificare sau ca un pretext, pur și simplu, de Uniunea Europeană ca să își schimbe normele pentru că n-ar face decât să deschidă un litigiu la OMC cu privire la etichetare. Eu cred că ar trebui să existe un fel de coordonare, de corelare între normele referitoare la produse în Uniunea Europeană și normele referitoare la produsele ce vin din țări terțe. Am vrea să existe o astfel de armonizare, dacă se poate. Am discutat despre licitațiile publice, despre reciprocitate cu țările terțe și cred că ar fi deci util să existe reciprocitate și între regulile de pe piața internă și piața externă. Eu cred că Comisia nu a dorit să înțeleagă lucrurile astfel. Practic vorbim despre protecționism aici. Noi uh, apărăm uh, niște cote de producție care par să fie depășite acum. Noi uh, am încercat să fim inovatori în materie de etichetare. Vrem să apărăm interesele consumatorilor. Așa că aș cere comisiei, deoarece comisia are competența de inițiativă legislativă, îi cer, deci, să respecte prerogativele celorlalte instituții. Este clar că, în acest caz, Parlamentul nu s-a bucurat de respect din partea Comisiei. În al doilea rând, foarte mulți uh, oameni au îndoiel cu privire la acest regulament și cu privire la modul în care comisarul a luat decizia aici. Așa că v-aș ruga pur și simplu să aveți în vedere faptul că Parlamentul European nu funcționează pe o planetă complet diferită și nu este complet uh, detașat de modul în care acționează Comisia. Totuși, Parlamentul reprezintă 500 de milioane de cetățeni și fiecare membru, fiecare deputat uh, reprezintă o circumscripție. Deci eu cred că noi ar trebui să fim băgați în seamă cel puțin în aceeași măsură cu lobbyiștii care vin la dumneavoastră și pe care îi ascultați cu destul interes. Când uh, am adoptat acest regulament au fost 550 de voturi în, în favoare, dacă nu mă înșel. Deci nimeni altcineva nu poate să reprezinte interesul general mai bine decât noi. Votul acela a reprezentat uh, voința 500 de milioane de cetățeni de aceea, sper că în calitate de instituție, Comisia nu va acționa pe plan individual în funcție de dorințele unui comisar sau unui actor anume. Sper că dumneavoastră vreți să protejați cetățenii și consumatorii. Consumatorii au dreptul sacrosanct de a știe de a ști de unde vin produsele ce intră în Europa. Așa că eu cred că ar trebui să ne putem uh, armoniza legislația cu cea a principalilor noștri competitori. Dacă principalii noștri concurenți pe piața muncii au anumite standarde, e bine, Uniunea Europeană ar face o greșeală să rămână în urmă, să nu garanteze standarde care să-i permită să participe în condiții egale la această piață concurențială. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Francisca Keller. Mulțumesc. Eu aș uh, reveni la rezoluția cu privire la bumbac, dacă se poate. Acesta este următorul punct pe ordinea de zi, precizează președintele. Bun, dacă nimeni altcineva nu mai dorește să intervină, eu, nu în calitate de, de președinte, ci în calitate de membru al comisiei, aș face câteva observații. Nu contează dacă sunteți uh, pentru sau împotriva acestui uh, regulament. Pot să înțeleg motivele tehnice pentru care l-ați retras, însă ce nu înțeleg deloc și lucru asupra căruia toți deputații cred că sunt de acord, deci ce nu înțeleg este că timp de 2 ani Consiliul n-a făcut nimic în acest dosar. Nu se poate să desfășurăm o procedură legislativă, să primim o propunere din partea Comisiei, Parlamentul să se străduiască să treacă prin prima lectură și Consiliul să nu facă absolut nimic. Deci aș vrea să înțeleg dacă acesta este un obicei bun din partea dumneavoastră. Noi uh, am considerat că propunerea pe care ați făcut-o era corectă și v-am oferit sprijin foarte larg pentru ea în forma modificată. Deci mă întreb dacă motivele tehnice sunt oare cele reale, pentru că primul mesaj pe care îl par, pare să-l recepționeze lumea este că pur și simplu Comisia a renunțat la acest dosar. De ce nu veniți cu o nouă propunere? În al doilea rând, nu se vede altceva decât că ați retras dosarul fără o motivație justă. Deci vă întreb, veți veni oare cu o propunere nouă în următoarele luni sau pur și simplu aici se termină totul? Comisia. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, subscriu uh, de plin la observațiile dumneavoastră. Într-adevăr, uh, timp de doi ani Consiliul nu a întreprins nimic, în timp ce Comisia a făcut mai multe eforturi pentru a stimula dezbaterea în Consiliu. M-ați întrebat dacă vom veni cu o altă propunere. Ei bine, în acest moment nu pot uh, să vă spun uh, nimic decât uh, în legătură cu dimensiunea comercială. După cum ziceam, pe baza politicii comerciale a Uniunii Europene, retragerea acestei propuneri înseamnă că în acest moment Comisia nu consideră că un răspuns în cadrul politicii comerciale ar fi uh, un răspuns corect. Practic e vorba de o măsură care se referă la importuri și nu considerăm că o astfel de măsură ar fi răspunsul potrivit la o problemă pe care o admitem și pe care am încercat să o rezolvăm. Vrem să informăm pe consumatori. Dar, dată fiind situația din Consiliu, și dată fiind modificarea jurisprudenței OMC, care nu este aceeași cu cea din 2009, pentru că în octombrie 2010 știu că Parlamentul a votat într-adevăr cu 525 de voturi pentru această propunere, e bine, modificarea din jurisprudență a intervenit ulterior, deci mult mai recent. Din păcate, jurisprudența OMC se aplică agriculturii și produselor industriale și uh, acest lucru este valabil inclusiv pentru marcajele de origine. Din motive pe care nu are rost să le mai uh, explic, tonul este un uh, produs industrial care intră sub această incidență. Bun, este într-adevăr clar că dumneavoastră, Parlamentul, ați uh, transmis un mesaj clar, inclusiv prin intermediul uh, deputatului Șusta. Iar în uh, dialogul dintre instituții, noi ținem cont de acest lucru. După cum ziceam, dacă e să facem ceva acum, cred că o măsură care să privească atât produsele fabricate pe plan intern, cât și cele importante, importate ar fi uh, cele ar fi o măsură mai bună. Deocamdată nu pot să vă spun mai multe. Președintele, mulțumesc foarte mult, Cristiana Muscardini. Stimate domnă, Sigur că deplâng poziția dumneavoastră. Trebuie să veniți aici în fața noastră și să ne spuneți niște lucruri absolut ridicole. Dacă regulamentul OMC s-ar fi modificat în 2009, ei bine, asta înseamnă că Domnul comisar de Gucht este incompetent pentru că a propus un regulament care atunci ar fi trebuit să fie schimbat. Noi, în 2010, am votat în comisie, deci la doar un an după ce a intervenit modificarea de care vorbiți. Acum, la un an și jumătate, suntem în situația în care suntem. Nu știu, dumneavoastră la comisie ori ați dormit în timpul ăsta, ori sunteți depășiți de ce se întâmplă. Nu, o să-mi răspundeți când am terminat. Vă rog să respectați instituția noastră. Noi nu vrem uh, să fim duși de nas. Puteți retrage orice doriți din punct de vedere politic, dar nu puteți uh, să induceți Parlamentul în eroare și să ne trimiteți uh, motivații ridicole, precum cele din scrisoarea pe care am primit-o eu ca raportor, și anume că nimeni din Consiliu n-a cerut ca acest regulament să fie adoptat, ca și cum Parlamentul n-ar fi luat poziție niciodată. În plus, când ați avut dumneavoastră această revelație pe drumul către Damasc despre piața unică? Nu știu, e un lucru care s-a năzărit cuiva din Germania, din Franța, din Marea Britanie? De ce nu s-a acționat conform regulilor comunitare și de ce nu v-ați gândit că cetățenii UE trebuie să fie informați cu privire la originea produselor care le parvin? Dar ce vreau eu să vă întreb aici este de ce Comisia nu și-a dat seama mai devreme de modificarea de care vorbiți și de ce vorbim despre normele de pe piața internă și nu de pe piața internațională. Înțeleg că acum s-a făcut o modificare a jurisprudenței OMC. Ei bine, de ce nu ați uh, vorbit la OMC? De ce nu ați vorbit cu țările acelea care au uh, norme care sunt contrare jurisprudenței OMC, de ce nu le cereți lor să schimbe legislația internă? Adică, scuzați-mă, de ce China își poate proteja consumatorii și Europa nu? Țările acestea au și ele legislații care poate ar trebui să fie schimbate. Comisia ar trebui să protejeze interesele Uniunii Europene acolo nu doar interesele sale și Parlamentul nu va renunța la această poziție. Președintele, mulțumim foarte mult pentru aceste comentarii, dar cred că este greu să punem capăt acestei discuții. Ar fi bine ca într-una din ședințele noastre următoare să-l invităm pe domnul comisar de Gucht să ne vorbească printre altele și despre această problemă și cred că ar fi bine să-l invităm deci pe comisar să ne dea explicații detaliate, eventual um, o explicație mai politică decât ne poate oferi reprezentantul de față. Vreți să interveniți? Vă rog. Mulțumesc. Uh, probabil că nu m-am exprimat bine. Cred că este o neînțelegere. Ar trebui să vorbesc în italiană ca să fie mai clar. Modificarea jurisprudenței OMC a avut loc în 2010. Este vorba de speța CUL. Cool și um, instanța OMC a dat în 2011 o hotărâre care a modificat jurisprudența. Deci când dumneavoastră ați votat, dacă nu mă înșel, în octombrie 2010, încă nu cunoșteam hotărârea instanței OMC în speța respectivă. Bun. Acestea fiind zise, în ce privește securitatea și siguranța oferite consumatorilor, regulamentul dorește să informeze pe consumator cu privire la originea produsului, calitatea produsului și cu privire la conformitatea acestea cu normele UE. Sigur că există și alte norme în vigoare care se pot aplica și, într-adevăr, Comisia nu a considerat niciodată că un produs care provine din China sau dintr-o altă țară n-ar fi uh, din oficiu în conformitate cu normele UE. Vreau să clarific faptul că modificarea regulilor OMC a avut loc ulterior, deci după ce dumneavoastră ați votat. Președintele. Bun. Mulțumim foarte mult! Din nou, uh, cred că dacă deputații nu obiectează, vom uh, conchide în acest fel. În 2010 am uh, primit o propunere din partea Comisiei, care era convinsă că trebuie să legiferăm. Parlamentul European, nu, în 2005 am primit propunerea, în 2010 Parlamentul a luat o decizie în primă lectură și cred deci că ar fi o idee bună să-l invităm pe comisarul de resort la una din viitoarele noastre ședințe pentru a-i cere explicații cu privire la acest dosar. Pentru că acum doi ani Parlamentul a hotărât că mergem în această direcție conform propunerii Comisiei și din punctul nostru de vedere vrem uh, să obținem ceva mai mult decât un simplu mesaj uh, prin care ni, prin care ni se transmite că se renunță la propunere. Bun, mulțumesc, dragi colegi, pentru dezbaterea de la acest punct. Mulțumim și reprezentantului Comisiei pentru deschidere. Dacă nu mai există alte intervenții, trecem la punctul 12, sustenabilitatea în cadrul lanțului valoric mondial al bumbacului. Avem o propunere de rezoluție pe care o discutăm aici. Asta înainte de aderarea posibilă a UE la Comitetul Consultativ Internațional al Bumbacului. Statele membre încă nu sunt de acord cu privire la modalitatea de aderare la Comitetul Consultativ și deci Parlamentul ar trebui să se folosească de această ocazie pentru a-și exprima poziția cu privire la numeroasele provocări ce există aici. Pe lângă restricțiile la export, subvenții și volatilitatea prețurilor, trebuie să mai ținem cont și de alte probleme, tot așa, tot atât de importante, munca copiilor și uh, degradarea mediului. Proiectul întocmit de raportoare cu privire la aderarea UE la CCIB uh, este întocmit de doamna Muscardini, are o participare și din partea domnului Cuta și se referă la sustenabilitatea în lanțul mondial al mumbacului. Îi dau cuvântul doamnei Muscardini. Grazie, președinte, cum ei colegii san. Mulțumesc, domnule președinte. așa cum uh, știu foarte bine colegii noștri. În domeniul bumbacului există un comitet consultativ internațional al bumbacului, CCIB, din care fac parte 41 de state care sunt implicate în producția și comerțul cu bumbac. Uniunea Europeană are însă numai 1% din producția mondială. 370.000 de hectare în Europa sunt cultivate cu bumbac. CCIB este un organism internațional foarte interesant care protejează nu numai calitatea bumbacului, ci și modalitățile de cultivare. Se utilizează foarte multă apă pentru cultivarea bumbacului, ca urmare există probleme de resurse de apă, dar și probleme legate de folosirea pesticidelor. Bumbacul este o cultură care deseori implică munca copiilor. Există milioane de copii în lume care lucrează în agricultură și, în cazul care ne interesează, în lanțul de valoare a bumbacului. Uniunea Europeană nu este membră a CCIB, însă anumite state membre sunt, uh, fac parte din această organizație cu titlu individual. Credem că o apartenență a Uniunii Europene la CCIB ar putea să ne întărească interesele în acest sector și ne-ar permite de asemenea să influențăm respectarea drepturilor copiilor. Poate că și alte state ar putea fi interesate de aderarea la această organizație. De exemplu, China, cel mai mare producător, nu este membră a CCIB, tocmai pentru că nu vrea să aplice aceste reguli minime. În cadrul CCIB se votează anumite acte, iar Uniunea europeană ar putea să aibă un singur uh, vot dacă ar fi membră, în loc să aibă mai multe voturi, uh, câte un vot pentru fiecare stat membru. Ca urmare, am uh, obținut să avem un vot ponderat care ne va permite să avem o poziție mai influentă și, bineînțeles, și o informare mai bună asupra evoluției situației. Sigur că Parlamentul va fi informat uh, uh, asupra acestei posibilități de aderare a Uniunii Europene la CCIP. Acum sunt la dispoziția colegilor pentru întrebări și pentru eventuale amendamente. Domnul președinte, mulțumesc pentru această introducere și acum dau cuvântul domnului Cutaș. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei Muscadini pentru cooperarea pe care am avut-o pe acest dosar a fost uh, de acord să introducă preocupările mele legate de munca copiilor pe câmpurile de bumbac. În conformitate cu OIM, sunt peste 250 de milioane de copii în lumea întreagă implicați în uh, acest fenomen de muncă a copiilor care trebuie abolit, care trebuie eliminat. 152 de milioane sunt uh, sub vârsta de 15 ani și 115 milioane sunt implicați în uh, activități uh, periculoase, 6% lucrează 60% lucrează în sectorul agricol. În Uh, foarte mulți copii lucrează în cultivarea și în recoltarea fibrelor și uh, semințelor de bumbac. Uh, înțeleg că acest fenomen nu poate fi abordat fără a se discuta despre cauzele sale, populație, sărăcia populației uh, rurale, lipsa de protecție a drepturilor uh, copiilor. Totuși, Comisia Europeană dispune de instrumentul său de uh, politică comercială pentru uh, asigurarea respectării standardelor de muncă. Dacă o țară a încălcat în mod sistematic și repetat principiul uh, Uh, stipulat în Convenția uh, OIM, cum ar fi uh, Convenția 138 sau Convenția 182 care se referă la eliminarea celor mai uh, grave forme de exploatare prin muncă a copiilor. Și aș vrea să invit Comisia să uh, ia în considerare preocupările pe care le-a exprimat Parlamentul în legătură cu munca copiilor și îi cer Comisiei de asemenea să facă o propunere legislativă pentru un mecanism de trasabilitate a bunurilor care au fost produse prin uh, exploatarea prin muncă a copiilor. Vă mulțumesc foarte mult! Domnul președinte, mulțumesc foarte mult, domnule Cutaș. Și acum îi dau cuvântul doamnei Keller. Mulțumesc! Îmi pare rău că am confundat subiectele, însă la ambele puncte uh, vorbim uh, practic de aspecte legate între ele și tratate de aceeași raportoare, care îi mulțumesc foarte mult. Sunt anumite domenii în care vom depune amendamente pentru a aduce mai multe detalii, pentru că considerăm că dacă rămânem la problematicile generale, uh, Totuși, ar trebui să facem și niște recomandări mai concrete, ca de exemplu la alinatele 8 și 9, cred că putem uh, să facem niște recomandări mai precise. Însă nu aducem niciun element contradictoriu, ci pur și simplu propuneri mai concrete. Un uh, punct puțin surprinzător la alineatul 1, spuneți că se cere îmbunătățirea transparenței în ceea ce privește piețele ă, de bunuri derivate. Și susțineți subvențiile acordate producătorilor europeni de bumbac. Mi se pare puțin contradictoriu pentru că pe de o parte vorbiți despre sprijinul pentru aceste subvenții și pe de altă parte vorbiți despre uh, eliminarea măsurilor care conduc la distorsionarea comerțului. Și mă întreb care este calea de adoptat. Un lucru cu care nu suntem de acord de asemenea este faptul că spuneți că interdicțiile la export și restricțiile la export sunt principala cauză a volatilității prețurilor la bumbac deși suntem de acord că există o influență parțială a acestor măsuri în stabilirea prețurilor la bumbac, există și factori mai importanți. Volatilitatea prețurilor în sectorul uh, bumbacului este legată și de condițiile deosebit de adverse care fac acest sector să fie de altfel foarte atractiv pentru speculatori. reglementarea cantităților de bumbac ar putea fi mai degrabă un factor de stabilizare decât o cauză. Așadar, o reglementare nu ar face decât să întărească stabilitatea și nu să sporească volatilitatea, volatilitatea care se explică prin alte cauze. Deci, iată un element de dezacord. Vom uh, supune niște amendamente care uh, Uh, aduc mai multă claritate, dar la subvenții am o întrebare. Ce uh, doriți? Uh, sprijinul față de subvenții sau măsuri de împiedicare a distorsionării comerțului? Mulțumesc foarte mult! Paul Murphy Mulțumesc raportoarei pentru un raport uh, cuprinzător care abordează o problemă foarte importantă având în vedere uh, impactul asupra mediului uh, al culturilor de bumbac și uh, formele deosebit de grave de exploatare prin muncă, mai ales munca copiilor. Am și eu uh, un aspect de ridicat în legătură cu uh, um, impactul asupra um, uh, mediului pentru că există uh, statistici uh, internaționale foarte îngrijorătoare în ceea ce privește uh, utilizarea pesticidelor. 10% din pesticidele utilizate la nivel mondial sunt utilizate în culturile de bumbac și uh, trebuie să vedem impactul asupra mediului, precum și impactul asupra sănătății lucrătorilor, mai ales atunci când este utilizată și munca copiilor. Trebuie să facem acest mesaj cât mai concret, pentru că este un aspect foarte important. Este, din punct de vedere al uh, mediului, uh, și a vedem uh, care sunt consecințele, de exemplu în Pakistan, unde 90% din suprafețele cultivabile au dispărut tocmai în urma utilizării apei uh, contaminate. Și Uzbekistan este de altfel, era de altfel unul dintre cei mai mari uh, exportatori de bumbac din lume și trebuie să vedem dacă am putea să introducem un alineat specific pe acest subiect. Avem ambele uh, subiecte aici, munca copiilor, dar și uh, munca persoanelor adulte și, și uh, modul în care această muncă poate căpăta forma de muncă forțată, de exemplu, în uh, Uzbekistan. Și sunt de acord cu accentul pe care trebuie să-l punem pe această a copilor și munca forțată, dar cred că trebuie să avem o dimensiune mai generală legată de condițiile de muncă în acest sector, drepturile sindicale, uh, negocierile colective. Uh, și probabil că vom înainta un amendament cu privire la componența CCIB și necesitatea de a implica sindicatele, ONG-urile, societatea civilă în această organizație, uh, mai ales în termen de monitorizare a abuzurilor care pot avea loc. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Murphy! Nu mai văd niciun membru interesat să ia cuvântul și voi da cuvântul acum Comisiei Europene, domnul Matthew Keys. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Voi vorbi mai ales despre aspectele comerciale specifice pe care vrem să le adăugăm. Mulțumesc doamnei Muscardini pentru acest raport. Cred că putem fi de acord în mare cam cu tot ceea ce s-a spus în raport. Mulțumesc și uh, observa- observațiilor făcute de mm, membrii acestei comisii, observații legate de mediu și de munca copiilor, deosebit de importante. Cred că ar putea fi util să facem o mică clarificare a situației negocierilor pentru a evita orice confuzie. Am uh, discutat despre aderarea la CCIB deja de multă vreme și am avut uh, mai multe Uh, reuniuni de-a lungul anului în grupul de la Consiliu și nu a existat nicio rezervă față de apartenența la CCIB. Chiar uh, toți membrii s-au uh, exprimat pentru o aderare la CCIB, însă aderarea nu a avut loc și nu are loc încă, pentru că avem o discuție destul de lungă asupra modului în care să se facă acest proces. Și un, la ultima reuniune pe care am avut-o, statele membre uh, și-au exprimat acest punct de vedere. Dacă apartenența va conduce la o medie ponderată a voturilor sau vom aplica regula un membru, un vot. Unii membri consideră că ar trebui să ne alăturăm CCIB uh, în calitate de un membru cu un singur vot. Cam asta ar fi ultima decizie la care s-a ajuns în grupul de lucru de la Consiliu. Și uh, încercăm să obținem uh, statutul de membru în CCIB cât mai curând. Și mai multe lucruri vor trebui să se întâmple în acest sens. CCIB trebuie să își adapteze regulamentul pentru că pentru moment nu există posibilitatea prin regulamentul CCIB să aibă un membru care să fie o organizație, însă am fost asigurați de secretariatul acestei, acestui uh, comitet că nu va fi o problemă. În calitate de membru în CCIB vom avea o mai mare putere, vom vorbi în numele întregii Uniunii Europene și aspecte ca mediul, munca copiilor, aspectele comerciale ne vor permite să ne spunem punctul de vedere cu mai multă forță. În termen de calendar, este mai dificil de dat un răspuns clar. Sperăm că se va întâmpla cât mai rapid și că nu va trebui să așteptăm următoarea sesiune plenară. Însă toate detaliile legate de aderare trebuie stabilite înainte și le vom discuta cu secretariatul și ne vom asigura că totul este în regulă. Așadar, CCIB trebuie întâi să-și uh, schimbe propriul regulament uh, iar statele membre vor monitoriza situația în cadrul grupului de lucru și apoi trebuie să ne asigurăm că se acceptă statutul Uniunii Europene în calitate de un membru cu un vot. Și CCIB poate să decidă să funcționeze cu un uh, buget puțin uh, mai mic, uh, cum ar fi cazul dacă ne alăturăm cu un singur vot uh, ca, sing, ca membru unic, sau poate să ceară membrilor să aibă o contribuție puțin mai mare mm, oricum consecințele ar fi foarte mici, poate niște fonduri de, pentru deplasare mai mici, uh, fonduri de personal la fel puțin reduse. Uh, dar consecințele sunt mici. Aceasta este situația pe care o avem în acest moment. În calitate de reprezentant al Comisiei, mi s-a cerut să discut cu CCIB pentru a mă asigura că procesul va avansa cât mai rapid. Și avem discuții cu membrii Uh, membrii cheie din CCIB și cu producătorii cheie din CCIB pentru ca acest proces să se întâmple în următoarele luni. Thank you, Chair. Um, my name is... Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Manroni. Lucrez pentru Comisia Europeană, pentru DG Trade, Direcția Generală Comerț. Luăm act de îngrijorările Parlamentului legate de munca copiilor, pe care le împărtășim și, de asemenea, cu satisfacție am constatat că majoritatea, mai ales în punctul 7 din uh, rezoluție, aceste, uh, uh, aceste prevederi sunt incluse, deci eforturile de a elimina munca copiilor vor trebui să ia o formă juridică e, din punctul nostru de vedere, modul cel mai potrivit pentru a combate acest fenomen. Iar în ceea ce privește trasabilitatea, mecanismul de trasabilitate, Comisia la uh, a examinat, a studiat toate de, de, uh, informațiile uh, existente în ce privește eforturile actuale privind trasabilitate, dar bineînțeles că persistă anumite probleme uh, Uh, mai ales legate de uh, fezabilitatea pe plan concret uh, în ce privește considerațiile juridice, respectiv orice mecanism trebuie să ne permită să ne asigurăm că acțiunile nu sunt, nu reprezintă o discriminare la OMC, că poate fi pus în aplicare și că are uh, Uh, nu are efecte disproporționate. Și mai există și chestiuni tehnice, de exemplu, faptul că acest mecanism trebuie să fie disponibil când se aplică unui grup limitat de produse sau de bunuri. Deocamdată această analiză continuă, e în curs și vom urmări orice eveniment, orice evoluție pe această temă e orice inițiativă care poate fi adoptată la nivelul sectorului privat sau de către organismele internaționale, dar încă o dată luăm în notă de importanța pe care Parlamentul o acordă uh, acestui uh, subiect. Și încă un uh, comentariu rapid în ce privește măsurile de denaturare a comerțului, care au fost uh, și ele menționate în această dezbatere. Uniunea Europeană nu joacă un rol uh, foarte important uh, în, pe piața bumbacului. S-a menționat că producția europeană este doar de 1%. Uh, reforma, reforma cea mai importantă a avut loc în 2006 și subvențiile care denaturează comerțul au fost reduse. Deci putem spune că oarecum nu avem de-a face cu o contradicție între uh, militarea eliminării acestor uh, subvenții, politicile de interdicție lor și politicile noastre pe plan intern, deci în cadrul Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Constat că nu mai dorește nimeni să se înscrie la cuvânt. Deci îi dau cuvântul uh, raportoarei noastre, doamnei Muscardini, pentru concluzii. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc Comisiei Europene pentru uh, faptul că și-a exprimat o poziție favorabilă pe marginea lucrurilor noastre, aș dori însă să adaug că, din uh, punctul nostru de vedere, aderarea Uniunii Europene la CCIB ar trebui să acorde Europei posibilitatea de a-și apăra interesele sau de a uh, îmbunătăți uh, controlele, de exemplu, de a uh, combate uh, poluarea, de a lupta uh, împotriva degradării mediului, de a combate fenomene precum munca copiilor. Până acum, CCIB-ul a avut 41 de membri, acum s-a adăugat votul nostru ponderat și astfel sperăm să putem influența votul în cadrul acestui organism. dacă mm, doar uh, șapte state membre ar fi aderat la CCIB, mm, această aderare nu ar fi reprezentat un interes major pentru noi, pentru că nu am fi putut uh, influența deciziile Parlamentul European însă aș, ar dori ca Uniunea Europeană să poată să influențeze mai uh, puternic uh, deciziile. Noi nu vrem să uh, fim reprezentați acolo doar de câteva țări. Apoi, în legătură ce spunea domnul Cutaș, aș dori să revin la chestiunea muncii copiilor. Această problemă a fost deja discutată și ca uh, întotdeauna și așa cum au spus toți uh, vorbitorii, am fi foarte recunoscători dacă ar uh, fi înaintate câteva amendamente care ar putea să îmbunătățească textul nostru. Am cooperat mai de aproape cu unii colegi decât cu alții, dar asta a fost datorită interesului lor în ce privește acest subiect, dar orice poate ajuta uh, raportul nostru, orice îl poate îmbunătăți, uh, e binevenit. Promit să uh, citesc cu atenție toate aceste amendamente. În ce privește denaturarea comerțului, măsurilor de denaturare a comerțului, aș dori să mai spun că dacă doriți să Uh, vorbiți cu mine, vă rog să îmi spuneți în ce termeni uh, trebuie să o facă. Aceste măsuri de uh, denaturare a comerțului nu favorizează în mod special producătorii europeni. Problema este foarte simplă, e foarte clară. Dacă o țară angajați, dacă într-o țară, de exemplu, copiii cu vârstele de 8-10 ani lucrează sau dacă avem de-a face cu țări în care nu există protecție socială adecvată și țări în care uh, se aplică aceste legi privind uh, ocrotirea copiilor, a drepturilor lucrătorilor și așa mai departe, e clar că avem de-a face cu o denaturare a concurenței. Nu e un exemplu care uh, să se refere exclusiv la situația bumbacului, dar uh, să spunem că vorbim de uh, producătorii de uh, um, panouri fotovoltaice. Dacă o țară uh, vinde pe plan intern aceste panouri mai scump decât în străinătate, atunci bineînțeles că avem de-a face cu dumping. Dacă o țară dorește să sprijinească în mod transparent și în mod puternic un domeniu pentru care are nevoie de un astfel de sprijin, sigur că putem accepta o astfel de situație, dar dacă se folosesc metode pentru comercializarea pro, uh, producătorilor care sunt, uh, deci uh, metode care sunt neortodoxe, bineînțeles că avem de-a face cu o distorsionare, cu o denaturare a concurenței. Dar așa cum am spus, dacă doriți să faceți propuneri, vă rog să, să înaintați amendamente și le voi examina cu mare atenție. Vă mulțumesc pentru această dezbatere. Aș dori să le reamintesc uh, tuturor celor care sunt uh, convinși uh, că pot îmbunătăți textul prin amendamente, ar trebui să o facă până la data de 4 decembrie, ora 18. Aș dori să trecem acum la punctele 13 și 14. E vorba de dezbaterea proiectului de raport din proprie inițiativă a doamnei Tokia Saifi Uh, comerț uh, și investiții motoare ale creșterii pentru țările în curs de dezvoltare. E o dezbatere legată de comunicarea Comisiei. Suntem uh, asociați cu Comitetul cu Comitetul Regiunilor în conformitate cu regula 50. Avem și avize reciproce pentru uh, Uh, rapoartele noastre, având în vedere că nu putem să împărțim uh, răspunderea între cele două instituții, probabil că vom avea de-a face cu suprapunerea ale textelor noastre, însă aș dori să vă asigur că trebuie să uh, încercăm ca documentele noastre să fie suficient de coerente pentru uh, vot. Din păcate, raportorul nostru al Franță nu poate participa la reuniunea noastră și, și uh, Tokia Saifi a avut uh, ceva Uh, ceva uh, uh, evenimentele prevăzute la Paris, deci m-a rugat să o înlocuiesc, voi citi textul său și vă rog să luați act de faptul că ea vorbește și nu eu. Dragi colegi, proiectul de aviz pentru Comisia DV subliniază aspectele cele mai importante ale raportului INTA. O le, le voi prezenta împreună, dar vă rămân la dispoziție dacă aveți întrebări concrete pe marginea unuia dintre cele două texte. În ce privește avizul, știți că comisiile noastre particip, uh, pregătesc un raport în conformitate cu articolul 50. Raportorul Alf Svensson de la Comisia DEVE a menționat două aspecte pe care nu le-am putut uh, include în proiectul meu de raport uh, datorită uh, constrângerilor de redactare răspunderea socială a întreprinderilor și rolul foarte important al IMM-urilor. Și mă bucur să constat că această cooperare va duce uh, la publicarea două texte cuprinzătoare exhaustive. La Comisia INTA, uh, miezul textului meu uh, se află în primul paragraf al proiectului de, de aviz Uh, comerțul și investiții pot reprezenta un stimulent pentru um, țările în curs de dezvoltare. Ele uh, pot avea un, deci, o, o, un impact decisiv asupra creșterii și, uh, de asemenea, trebuie ca măsuri adecvate să fie adoptate. Raportorul din umbră la ultima ședință m-a întrebat de ce comerțul e văzut ca un motor Uh, în, uh, pentru dezvoltare, multilateralismul pe care îl practicăm noi, în lesnirea comerțului, subvențiile pentru comerț, uh, permit țărilor în concurs de dezvoltare să evolueze și să investească în condiții asemănătoare cu cele din țările dezvoltate. Uniunea Europeană are foarte multe instrumente și de asemenea acordă, uh, e primul donator de ajutor, dar uh, condițiile trebuie să fie îmbunătățite, sprijin Comisia Europeană de a uh, ținti mai bine beneficiarii, de asemenea ca diferența să nu se facă doar pe baza cifrelor PIB-ului. De asemenea, trebuie să ținem cont de criterii precum nivelul general de dezvoltare al uh, țării respective, nevoile și uh, resursele sale proprii. De asemenea, cred că uh, ar trebui să ne axăm și pe dezvoltarea piețelor regionale, pentru că uh, integrarea regională reprezintă o condiție sine qua non pentru integrarea în comerțul mondial. Apoi, Comisia poate că ar fi bine să uh, simplifice uh, regula de origine preferențială și să înlesnească și, acord, și accesul uh, operativ producătorilor mici, pentru ca um, să se creeze uh, lanțuri de uh, valoare în care să fie incluși intermediarii. Apoi, Uniunea Europeană ar trebui să coopereze mai bine cu guvernele țărilor beneficiare, să înțeleagă mai bine nevoile, așteptările lor, pentru că astfel um, o astfel de înțelegere ar permite Uniunii Europene să Uh, înțeleagă mai bine situația din aceste țări. De exemplu, guvernele ar trebui să fie sprijinite să își dezvolte strategiile de, dezvo- de, de afaceri și o altă chestiune importantă, finanțarea și eficiența uh, ajutorului pentru măsurile de comerț. Încă o dată, răspunsul o reprezintă cooperarea mai strânsă între instituții și inter- organizațiile internaționale, dar și între diversi factori implicați. De ce? În primul rând pentru a evita incoerențele și inconsecvențele care pot fi costisitoare atât pe planul uh, eficienței cât și pe plan financiar și apoi pentru să dezvoltăm uh, parteneriate, mai ales uh, parteneriate financiare, și am constatat în acest sens o creștere a fluxurilor de investiții străine între țările din Sud domnul Scholz, raportor din partea GUE, la o ședință inițială a întrebat care este uh, raportul între investițiile private și investițiile publice. În uh, cred că Uniunea Europeană poate veni cu soluții, cu propuneri, uh, dar e o chestiune care este de răspunderea părților. Uniunea Europeană are o marjă mică de manevră. Cele două tipuri de investiții sunt foarte importante, mai ales când Uh, având în vedere că bugetele naționale și bugetul european ar putea suferi de pe urma crizei. O să țin cont de amendamentele la proiectul de raport pentru a vedea în ce măsură țările în curs de dezvoltare pot accepta investiții în sectoare pe care le consideră prioritare pentru ele. Domnul Scholz a mai vorbit și de uh, textul, de taxa privind uh, tranzacțiile financiare ca mod de finanțare. Sunt de acord cu el pentru Europa, dar în Europa guvernele au o poziție divergentă privind această ta- taxă, dar ar putea fi o, o, o soluție posibilă. Ea ar putea fi viabilă și pentru programul ONU uh, privind uh, stimulentele pentru piața carbonului. O să depun uh, amendamente la text pentru a aprofunda uh, chestiuni precum normele de mediu, normele sociale. Aș dori să vă rog ca atunci când înaintați amendamente să respectați împărțirea sarcinilor între comisii și deci să vă uh, axați doar pe amendamente legate de politica comercială. vă mulțumesc, aștept pozițiile dumneavoastră. Iată cuvintele colegei uh, Tokyo Saifi. Aș dori să începem acum dezbaterea. Constat că Francisca Keller, Helmut Scholz și alți colegi au cerut cuvântul. Ne apropiem de sfârșitul ședinței. Vă rog pe toți, dacă se poate, să nu depășiți două sau trei minute. Gracias, buenos días. En principio hablo en nombre de mi Bună ziua, mulțumesc. Vorbesc uh, în numele unei colege, Maria Baria, care nu poate fi prezentă din cauza unor probleme. Dar o să citesc textul pe care mi l-a transmis. Text care vizează acest raport referitor la dezvoltare și comerț. Am examinat uh, textul raportoarei și aș uh, vrea să spun următoarele. Comunicarea Comisiei este foarte importantă deoarece ne permite să actualizăm situația în care se găsesc uh, țările în curs de dezvoltare, țările emergente, țările BRICS. Trebuie să ne aplicăm asupra barierilor ce există în calea comerțului și în calea investițiilor. Dacă vrem să ne asigurăm că țările beneficiază de pe urma colaborării cu noi, și, desigur, dacă vrem să ne apropiem de îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. În ce privește proiectul de raport, am câteva observații de făcut. Trebuie să consolidăm sinergiile dintre politica de dezvoltare și politica comercială a Uniunii Europene. Trebuie să ținem cont de nevoile țărilor beneficiare, trebuie să oferim mai multe resurse și asistență tehnică celor care au nevoie de ele. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că asistența tehnică se referă și la dezvoltarea capitalului uman. În al doilea rând, vrem o mai bună coordonare între inițiativele și proiectele derulate de beneficiari și de donatori. Vrem să avem o viziune globală asupra investițiilor, asupra ajutorului pentru dezvoltare și vrem să ne asigurăm că toată lumea participă așa cum se cuvine. De asemenea, să nu uităm că avem obiective comune cu partenerii noștri în ce privește comerțul și dezvoltarea. Prin urmare, trebuie să consolidăm mecanismele de evaluare a impactului și să corelăm investițiile cu dezvoltarea. În ce privește integrarea regională, și aceasta este un instrument care ne poate sluji în sensul pe care îl dorim. Putem să creăm parteneriate dinamice cu țările cu care cooperăm. Mecanismele care pun accentul pe comerț trebuie să pună în egală măsură și accentul pe dezvoltare. Avem uh, preferințe bilaterale cu țările care au nevoie, ei bine, trebuie să ne asigurăm că acestea duc la o gamă mai largă de beneficii. Vreau să felicit uh, raportoarea pentru uh, munca foarte bună depusă și sunt gata să cooperăm pentru a ajunge la un text echilibrat. Președintele, mulțumim pentru observații. Dau cuvântul lui Francisca Kellers. Mulțumesc și eu vreau să-i mulțumesc raportoarei. Am spus data trecută, când am discutat despre acest raport, uh, care erau observațiile mele cele mai importante, nu le-aș repeta pe toate, aș vrea doar să subliniez că aici vorbim despre modul în care comerțul și investițiile pot uh, promova dezvoltarea. Dacă vorbim despre o politică de dezvoltare, sigur că vorbim despre dezvoltarea altor țări și este important să menținem uh, viu interesul altor țări și să avem în vedere nu doar interesul nostru al Europei, ci și al altora. Când vorbim despre investiții și politică comercială, e bine, acestea sunt menite să dezvolte, să-i dezvolte pe partenerii noștri, nu pe noi. S-a vorbit despre o coerență a politicilor. E bine, vreau să spun că nu uh, doar în uh, ce privește Uniunea Europeană ar trebui să fie păstrat acest principiu, ci în toate politicile noastre, de fiecare dată când facem ceva pe plan extern, trebuie să facem acest lucru în conformitate cu interesele pentru dezvoltare, să combatem sărăcia, să promovăm obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Asta înseamnă coerență a politicilor. Este o obligație ce e prevăzută de tratate. Comerțul, da, poate într-adevăr să ducă la dezvoltare, dar despre ce fel de comerț vorbim și uh, cum funcționează el? Sigur că comerțul poate să joace un rol, dar doar un rol mic. Nu este vorba de un rol determinant. Deci trebuie să ne gândim mai bine la modul în care se desfășoară comerțul și în care sunt făcute investițiile. Întrebarea este cu titlu general. Poate comisia poate să ne dea un răspuns. Adică despre ce fel de investiții vorbim aici? Este vorba de fuziuni, despre preluări, despre investiții speculative, despre investiții noi, investiții în producție. Deci e foarte important să facem întotdeauna o distinție între diversele tipuri de investiții. Ar fi bine dacă am primit din partea Comisiei niște clarificări cu privire la tipul de investiții pe care le aveți în vedere în um, aceste state emergente și care ar fi procentele. În ce privește material, materia primă, noi verzii credem că aceste țări ar trebui să-și poată păstra restricțiile la export pentru a se putea dezvolta și pentru a-și dezvolta industriile incipiente. Acest lucru este important pentru diversificarea economiei lor. De asemenea, aș întreba Comisia când uh, intenționează să elimine măsurile ce pot duce la escaladarea prețurilor, lucru care sigur că nu ne ajută pe noi uh, să aducem importuri de acolo, nici pe ei nu îi ajută să vândă și nu îi ajută nici să își uh, dezvolte industriile incipiente. Un alt lucru referitor la restricțiile la export uh, este că ar trebui să ajutăm aceste țări să își exploateze resursele naturale într-un mod sustenabil și în conformitate cu normele internaționale. Referitor la agricultură, unde văd că există un aliniat, iarăși trebuie să facem o distinție. Ce fel de agricultură? Pentru că dacă vorbim despre agricultura așa cum uh, am văzut-o până acum, înseamnă că, practic, comerțul înseamnă uh, exportul de pui, de părți uh, mai puțin valoroase, de resturi, care, practic, nu aduc foarte mulți bani. Deci noi uh, cheltuim banii pentru a dezvolta piața locală, dar în același timp exportăm acolo resturi de pui. Deci, practic, cheltuim uh, o sumă de bani uh, în mod inutil. Deci, din nou, despre ce fel de comerț, despre ce fel de investiții este vorba. Și în ce privește drepturile de proprietate intelectuală, noi credem că n-ar trebui să cerem țărilor în curs de dezvoltare să se alinieze imediat la aceste standarde. Prioritatea imediată pentru ele este să aibă acces la tehnologie, de pildă la medicamente, nu numai în uh, ce privește tehnologiile verzi, mă gândesc la toate tehnologiile. Deci nu cred că ar trebui să le impunem uh, cu stringență alinierea la directiva privind drepturile de proprietate intelectuală. Mulțumim. Urmează Helmut Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Eu, unul, am o remarcă scurtă. Două comisii fac un raport în paralel pe marginea aceleași propunere a comisiei și își dau avize reciproc. E bine, întrebarea pe care mi-o pun eu este oare nu se cheltuiesc bani și se cheltuiește timp în mod inutil? Gândiți-vă numai la costurile de traducere. Nu mi se pare bine. În ce privește rapoartele, ele cred că sunt bune în ce privește conținutul și aș felicita-o pe doamna Saifi pentru proiectul său de raport. Consider că perspectiva celeilalte comisii trebuie într-adevăr avută în vedere și că ar trebui să abordăm uh, lucrurile în mod constructiv și coerent. Nu e prima dată când o astfel de procedură are loc și cred că totul um, are legătură cu um, antecedentele care au existat uh, în relațiile dintre comisii, anumite rezerve și reticențe. Dar uh, cred că aceste prilejuri ne dau uh, posibilitatea de a corecta anumite deficiențe de procedură. Mă uit la secretariat. E o, o practică deficitară în Parlamentul European. Bun. Deci vom prezenta aceste avize și avem și noi câteva propuneri de amendamente. Există mai multe elemente aici uh, în raport. Doamna Saifi s-a referit la câteva puncte care trebuie lămurite suplimentar. Nu insist asupra lor. În ce privește problema remunerației, eu cred că nu se insistă suficient pe ea. De asemenea, nu uh, e suficient de clară responsabilitatea socială pe care și-o vor asuma întreprinderile. Cred că trebuie să menționăm mai clar această responsabilitate. Trecând la investiții, aici nu înțeleg prea bine la ce se referă considerentul C. Mi se spune că investițiile nu pot uh, să rezolve slăbiciunile structurale, problemele structurale. Iar la punctul 4, raportoarea prezintă o altă concluzie. Se subliniază eficacitatea investițiilor. Deci eu cred că ar trebui să se corecteze această discrepanță. În ce privește drepturile de proprietate intelectuală, Cred că aici ar trebui ca ele să fie mutate la capitolul industrie și nu atât la servicii. Drepturile de proprietate intelectuală sunt importante și cred că Comisia ar trebui să continue negocierile. Nu înțeleg de ce Comisia insistă pe obstacolele în calea comerțului care afectează tranzacțiile cu materii prime. Nu e vorba de protecționism aici, ci de o politică industrială clasică. Iar acest lucru ar trebui să reiasă din raport. Cred că ar trebui, deci, să îmbogățim uh, raportul pe baza lucrurilor enunțate aici, pentru ca raportul să reflecte cu acuratețe modul în care e împărțită responsabilitatea. În chip de concluzie, aș vrea să o felicit pe raportoarea noastră pentru acest proiect de raport foarte bun. Ori Weber. Da, vreau și eu să o Felicit pe doamna Tokia pentru acest raport excelent în multe privințe. Elanul pe care l-a luat comerțul internațional și avântul investițional, sigur că reprezintă factori indiscutabili de dezvoltare. Însă vreau să atrag atenția colegilor prezenți aici asupra faptului că afirmația aceasta este oarecum unilaterală, pentru că, până la urmă, consecințele comerțului și investițiilor sunt diversificate și contradictorii. Da, per ansamblu, ele sunt un lucru pozitiv și creșterea foarte mare a investițiilor și a comerțului a ajutat multe țări să se dezvolte. Este vorba despre țările emergente, mult mai numeroase decât țările din BRICS. În același timp, însă, am constatat și efecte inverse. Sărăcirea mai multor țări, mai multor zeci de țări. Este vorba despre țările cel mai puțin dezvoltate, așa numite. Și um, raportul doamnei Tokia are meritul de a sublinia acest lucru pentru că ea spune că de acum înainte ajutoarele și uh, instrumentele preferențiale trebuie să fie țintite mai bine. Se amintește de acordul preferențial cu China, Brazilia, India, dar aceste acorduri, aceste ajutoare ar trebui să fie îndreptate mai ales spre țările în curs de dezvoltare sau țările mai puțin dezvoltate. Domnul raportor subliniază pe bună dreptate faptul că spațiul de dezvoltare este unul regional, continental sau chiar local și că trebuie să insistăm pe o mai bună organizare a asistenței oferite și pentru o integrare a acestor țări. Cred că principalele obstacole în calea comerțului nu sunt uh, cele tarifare și uh, printre cele mai importante obstacole, mai ales în țările mai puțin dezvoltate, ar fi insuficiența infrastructurii, insuficiența logistică, dificultatea cu care se confruntă aceste țări în a îndeplini normele de securitate și de calitate care condiționează accesul pe piețele cele mai dezvoltate, piețele internaționale, accesul redus și uh, costisitor la schimburi de informații, inadaptarea și insuficiența creditării. Toate acestea reprezintă factori de subdezvoltare, cum se zicea odinioară, factori ce trebuie avuți în vedere și de care raportarea noastră uh, amintește în parte. Eu uh, am depus o serie de amendamente pentru ca aceste aspecte să fie reflectate în totalitate. Președintele, mulțumesc foarte mult. Acum o să dau cuvântul Comisiei Europene, domnul Denis Bareș. Vă rog. Thank you, Mr. Chair, and uh, I would like to thank the Mulțumesc foarte mult, îi mulțumesc raportoarei pentru acest raport vedem că, în general, raportul susține politica pe care am adoptat-o. Am câteva observații totuși și voi încerca să răspund și la întrebări. În primul rând, în ceea ce privește conceptul de diferențiere, raportul ar trebui să aibă o formulare mai uh, clară să întărească mai bine care este miezul politicii noastre. La alineatul D este cumva invers. Politica comercială europeană vine să completeze politica națională și nu invers. Um, exprimarea este puțin confuză. Sigur că Țările partenere sunt cele care uh, cer asistență, noi nu putem să o impunem. La alineatul 5 este o, o listă lungă de obiective și este important să spunem că majoritatea acestor obiective trebuie să fie urmărite în politicile naționale ale țărilor în curs de dezvoltare. La alineatul 6 se referă la raportul se referă la venitul pe cap, pe cap de locuitor ca fiind un criteriu pentru beneficiarea de, beneficierea de ajutor. La țările uh, cel mai puțin dezvoltate există și alte criterii, cum ar fi vulnerabilitatea economiei la șocurile externe, deci lucrurile sunt puțin mai largi. La alinatul 15, regulile privind originea, Trebuie să vă reamintesc că avem uh, uh reguli de origine reformate în sistemul SPG și acum le utilizăm uh, ca model în negocierile privind acordurile de liber schimb. La alineatul 16, iarăși o clarificare, Comisia va face un raport regulat în ceea ce privește SPG în conformitate cu cerințele de la articolul 14 la acordurile de mm, parteneriat economic, într-adevăr, avem uh, trei astfel de acorduri care sunt în curs de aplicare, inclusiv unul în Africa. Sunt suntem uh, de acord cu posibilitatea unei um, erodări a acestor acorduri, însă luăm în considerare interesele statelor ACP și ajungând acum în faza finală a negocierilor, uh, ceea ce este necesar uh, este nu numai flexibilitate, ci voință politică pentru a se ajunge la un bun sfârșit. La alinatul 18 se vorbește despre necesitatea uh, ca Comisia Europeană să integreze toate aceste elemente într-o viziune uh, globală. Acesta a fost și obiectivul comunicării noastre. Cred că Ă, lucrurile foarte importante aici sunt condițiile locale, contextul juridic și, și infrastructura uh, propusă pentru investiții. În ceea ce privește scaladarea, uh, aceasta nu privește țările care reprezintă, pe, pe care punem accentul prin politica noastră la acestea nu există niciun fel de bariere tarifare, fie că sunt uh, beneficiari ale sistemului SPG sau ale unui acord de, lider, de liber schimb. În ceea ce privește erodarea tarifelor, această problemă nu este neapărat cea mai importantă, dar oricum uh, o luăm în calcul. Nu știu dacă colegul meu de la DEFCO dorește și el să completeze. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Sunt uh, observații din partea membrilor? Și atunci vă reamintesc termenul de depunere a amendamentelor, 19 decembrie la ora 12 și 24 ianuarie, ora 6, pentru proiectul de raport. Mulțumesc foarte mult și acum trecem la următorul punct, punctul 15, care se referă la acordul interimar de stabilire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între statele din Africa de Est și Sud și Comunitatea Europeană. Am avut un schimb de opinii cu ambasadorii celor patru țări cu care s-au uh, încheiat astfel de acorduri. Uh, Mauritius, Madagascar, Zimbabwe și acum Comisia trebuie să decidă care este Uh, evoluția așteptată și îmi voi da cuvântul mie însumi pentru că sunt uh, raportorul. Dragi colegi, mi-am uh, prezentat deja poziția la reuniunea anterioară. Am avut uh, discuții pozitive cu reprezentanții celor patru țări uh, vizate, care au tot interesul să ne dăm acordul asupra acestui acord de parteneriat economic. În uh, raportul meu am încercat să prezint punctele tari, punctele slabe ale acestui acord din punctul de vedere al Uniunii Europene și din punctul uh, țărilor vizate. Cred că trebuie să aprobăm uh, acest acord uh, de parteneriat și sunt gata să vă ascult observațiile. Doamna Francisca Keller, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport Nu am putut participa la ultima reuniune, dar înțeleg că a fost foarte interesantă. Am câteva observații sau mai degrabă întrebări legate de raport sau mai degrabă de expunerea de motive. De exemplu, la începutul expunerii de motive se spune că aceste noi acorduri vor fi Uh, determinate de capacitatea acestor țări de a se uh, adapta. Spuneți uh, că se va întări cooperarea pentru dezvoltarea Uniunii Europene sau poate Comisia ar putea să ne spună cum va crește aceasta pentru a ajuta țările afectate? În ceea ce privește integrarea regională, sunt de acord cu necesitatea acesteia, însă nu înțeleg cum încheierea unui acord de parteneriat economic poate facilita această integrare regională. Pentru că a spus că numai patru din statele din uh, Africa de Est și de Sud au semnat aceste, mm, acest acord. Și este important ca și toate cele 11 state să înțeleagă um, această necesitate a integrării regionale. Noi putem să sprijinim conceptul, însă statele beneficiare trebuie să decidă singure ce înțeleg prin integrarea regională. Și acestea au, preu, au îngrijorări legate de modul în care acest proces ar putea să Um, interfereze cu instaurarea unei piețe comune în uh, Africa de Est și de Sud. Apoi despre protecția industriilor incipiente, um, credem că prevederile sunt suficiente. Unele țări partenere încep deja să, au început deja să implementeze părți din acord începând cu luna mai și mă întreb dacă se pot extrage deja niște concluzii, pentru că subliniez este foarte important să urmărim modul în care aceste acorduri sunt cu adevărat implementate. Și ce fel de învățăminte putem uh, extrage din acorduri și din modul în care sunt implementate, din efectele pe care le au și un ultim, ultimă întrebare legată de comisie. O ultimă întrebare adresată comisiei în ceea ce privește garanțiile. Dacă există o legislație care poate să protejeze aceste patru țări împotriva importurilor uh, și dacă această, mm, aceasta este suficientă. Și mă întreb dacă aceste patru țări au capacitatea tehnică de a aplica aceste legislații și dacă au uh, puterea de a se proteja în fața uh, companiilor europene. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru raport. Mulțumesc foarte mult, doamna Muscardini și apoi Paul Murphy. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc lui uh, Daniel pentru uh, acest raport uh, aprofundat și precis. În al doilea rând, aș dori să reamintesc necesitatea de a acorda o deosebită atenție tuturor aspectelor legate de Africa, pentru că acest continent reprezintă unul dintre partenerii noștri principali. Chiar dacă uneori am uitat acest lucru în ultimii ani. Știm că China este foarte prezentă în Africa. Uh, China a achiziționat milioane și milioane de hectare uh, de pământ african și acum au venit și brazilienii. Din punct de vedere comercial și din punct de vedere al producției, nu aș cataloga procesul ca fiind unul agresiv, dar aș spune că avansează foarte rapid. Și acest raport este deosebit de util și pentru Africa și pentru țările Uniunii Europene și trebuie să ne asigurăm că facem tot ce este posibil pentru a ne intensifica relațiile și permitem Uniunii Europene să devină un interlocutor uh, de marcă pentru uh, țările din Africa. Mulțumesc și acum Paul Murphy. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport și continuăm aici discuția pe care am avut-o și cu ambasadorii și am uh, senzația că aceste acorduri de parteneriat economic uh, se axează foarte mult pe integrarea regională, însă, în realitate, avem patru țări care au semnat un acord interimar și vedem că este un element care ar putea uh, Uh, facilita în teorie uh, procesul de mm, integrare regională, însă vedem că în practică, din potrivă, nu face decât să îl îngreuneze. Și metoda cu, uh, pe care metoda cu care, au, care a fost aplicată în aceste negocieri Uh, nu a fost uh, neapărat cea mai bună, pentru că um, s-a ignorat uh, participarea ONG-urilor, a organizațiilor sindicale, s-a ignorat de asemenea și uh, posibilitatea încălcării acordurilor de la Cotonou. Și am și un punct legat de substanța acestui acord. Uh, s-a cerut o flexibilitate în ceea ce privește posibilitatea de a crește sau de a scădea uh, tarifele, pentru că avem un termen de 15 ani, destul de scurt, um, în cadrul căruia trebuie să se facă procesul de liberalizare. Și în anumite țări, cum este Seychelles, avem uh, un procent chiar de 90% Uh, de liberalizare, cu un impact foarte mare asupra uh, sectorului utilităților și asupra uh, economiei naționale. Comisia Națiunilor Unite pentru Africa a elaborat numeroase studii care uh, sugerează că aceste acorduri de parteneriat economic vor scădea bunăstarea și vor uh, împiedica eforturile de industrializare și nu cred că mm, Comisia a răspuns uh, uh, suficient la aceste îngrijorări legate de efectele pozitive ale mm, acordurilor de parteneriat economic. Mulțumesc foarte mult. Cum Comisia a primit multe întrebări, voi da cuvântul pentru a răspunde. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului și deputaților care au pus întrebări. Uh, mi-a fost adresată o întrebare uh, legată de prevederile de salvgardare posibilitatea de a suspenda un tratament preferențial dacă se constată că există un risc. Deci, uh, articolele din acordul de parteneriat economic uh, uh, acoperă toate aceste măsuri și măsurile bilaterale uh, care sunt prevăzute în acordul de parteneriat economic interimar. Noi considerăm că este un instrument foarte, foarte flexibil. Ceea ce nu înseamnă că sperăm că această clauză să fie folosită foarte des, dar în orice caz cadrul este foarte clar e foarte explicit, uh, merge de la articol la articol. Uh, nu pentru că dorim să fie greu de pus în aplicare, ci pentru că ne uh, dorim să ne asigurăm că condițiile sunt clare și ușor de aplicat. Doi dintre partenerii noștri au capacitatea și chiar uh, posibilitatea de a invoca o astfel de măsură dacă se consideră că este necesar. Noi considerăm că au și dacă nu au posibilitatea, noi suntem gata să-i ajutăm să uh, uh, construiască capacități. E o temă generală care a fost menționată de către sau un subiect pe care doream să le evoc. Mai există o întrebare specifică în legătură de uh, faptul că prin acordurile de cooperare încercăm să, uh, uh, să, să bazăm uh, aplicarea um, AIP, pe care, o întrebare pe care aș dori să o transmit colegului. În ce privește clauza de salvgardare, mai este o cauză suplimentară, bineînțeles că ne putem pune întrebarea dacă e suficientă sau nu. Cred că răspunsul ar fi că trebuie să ne permită să luăm măsurile necesare. Și mai avem și parteneriatele care ne permit să evaluăm care sunt măsurile care au fost uh, luate pentru a supraveghea funcționarea acordului. Și aici uh, trec la întrebarea legată de impactul acestor acorduri. E prematur, bineînțeles, să uh, evaluăm vreun uh, impact acum, dar ce e clar este că Mauritius a început să facă tăierile pe care le-a uh, la care s-a angajat și alte țări și-au exprimat dorința de a participa la acest proces, dar nu au avut încă uh, ocazia să uh, facă aceste reduceri. Uh, apoi, instituțiile care participă la acord au început să funcționeze, deci uh, am avut o ședință în acest sens cu uh, Comisia Uh, privind acordul de parteneriat economic cu uh, Comitetul de uh, Dezvoltare și cu Comitetul VAMAL, de cooperare VAMALă. Și, domnule președinte, a rezultat o chestiune foarte concretă. Se va acorda o derogare pentru regula de origine pentru unul dintre uh, produsele principale de export tonul vândut în conserve. Sunt de acord cu ce s-a spus că trebuie să continuăm să acordăm o atenție specială Africii. Încercăm să o facem prin acordul de parteneriat economic interimar și acum aș dori să mă refer la întrebarea legată de uh, integrare regională. A fost pusă de mai multe ori și reprezintă miezul acestui proiect. Avem de-a face cu un acord, uh, cu acorduri interimare pentru o subcategorie de țări și așa cum a spus directorul general când a participat la prima rundă de dezbateri, dacă uh, am pretinde că uh, se rezolvă problema integrării regionale, ar fi ridicol. Dar dacă am spune și că am pune obstacole astfel în care integrării regionale sau mm, piedici, aș spune că și o astfel de afirmație e incorrectă. De fapt, noi încercăm acum să construim un cadru de parteneriat uh, între aceste țări și Uniunea Europeană și uh, prin acest cadru uh, aceste țări pot coopera mai strâns cu noi. E vorba de o cooperare mai strânsă. Și aș dori în încheiere să mă refer la faptul că încercăm să uh, avem instrumente adecvate în ce privește calendarele tarifare. E, o, sunt subiecte tehnice, dar care uh, nu fac decât să favorizeze, să impulsioneze procesul de uh, Uh, integrare ulterioară. Domnule președinte, vă pot pune la dispoziție informații mai detaliate, dar cred că pentru un prim răspuns e suficient și cu permisiunea dumneavoastră aș dori să dau coleg, cuvântul colegei pentru chestiunea integrării regionale care stă la baza acestor acorduri interimare. Mă numesc uh, Irena Juribaldi, lucrez la Direcția Generală pentru uh, Cooperare pentru Dezvoltare. Aș dori în primul rând să mulțumesc deputaților care au pus întrebări legate de dezvoltare, pentru că, pe de o parte, aceste întrebări ne permit să ne reafirmăm angajamentul nostru al uh, Comisiei Europene uh, privind punerea în aplicare a acestor acorduri de parteneriat economic, dar această întrebare uh, îmi permite și să vă uh, pun la dispoziție ultimele informații în legătură cu ce s-a uh, întâmplat după intrarea în vigoare a primelor acorduri în 14 mai anul curent. Așa cum se menționează și în uh, raportul dumneavoastră, avem un uh, capitol privind uh, cooperarea pentru dezvoltare în acest acord, care acoperă mai multe domenii <clears throat> în care încercăm să stabilim și să consolidăm această cooperare cu țările care pun în aplicare APE și, uh, de asemenea, se prevede și înființarea unei comisii mixte care să acționeze în paralel cu uh, Comisia uh, APE. În 9 octombrie am avut o primă reuniune legată de crearea acestei comisii și în timpul acestei ședințe am avut un prim schimb de vederi prime pe marginea uh, laturii cooperare pentru dezvoltarea acordurilor. Ne-a fost pusă întrebarea în legătură cu ce facem în legătură cu majorările sau reducerile. Noi am încercat să uh, studiem programele existente care acordă sprijin și am întocmit o listă de măsuri existente care sunt încă în curs Uh, finanțate din mai multe instrumente, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare. E vorba de 830 de milioane de euro care sunt la dispoziție, sigur că nu în total, dar care pot fi, bani care pot fi accesați prin uh, diverse inițiative. Și țările sunt uh, invitate să propună acțiuni în conformitate cu nevoile lor și care vor fi finanțate prin programele existente. Vă pot da un exemplu, programele regionale care sunt uh, finanțate în conformitate cu programul uh, indicativ uh, pentru Africa. Mai avem și alte programe care sunt menite să, susu, să finanțeze programe privind înlesnirea acțiunilor comerciale, să acorde sprijin statelor membre Uh, în domeniul liberalizării schimburilor comerciale și așa mai departe. 71 de milioane de euro sunt disponibile pentru aceste programe. Din această sumă s-au uh, cheltuit foarte puțini bani și deci uh, invităm țările să vină cu propuneri concrete pentru ca noi să putem să ajutăm țările care încearcă să implementeze ape. Deci au fost câteva exemple doar, dar mai avem și alte programe finanțate din fonduri regionale, dar și uh, finanțate în conformitate cu programele bilaterale. Un alt exemplu, programul pentru a sprijini sectorul privat, ocuparea în uh, comerțul uh, regional pentru Madagascar, 8 milioane de euro, care e în curs de formalizare cu guvernul din Madagascar. Deci, iată, avem mijloace uh, financiare la dispoziție. Între timp, și au fost uh, invitate țările să facă form, uh, propuneri concrete, încercăm să finanțăm campaniile de conștientizare de, pentru mediul de afaceri, de exemplu, și am cerut acestor țări să facă o evaluare a nevoilor care sunt legate direct de aceste acorduri, pentru că suntem în faza de programare a uh, Uh, al Fondului de uh, Dezvoltare cu numărul 11 și încercăm să uh, ținem cont de aceste acorduri de parteneriat economic în programarea noastră financiară. Sperăm ca la începutul anului viitor să mai avem o întâlnire a acestui comitet. Iată cam ce facem. Doream să asigur ambele comisii INTA și DEVE Deve, din păcate, nu ne uh, urmărește. Dar, în orice caz, suntem hotărâți să sprijinim aceste țări în, uh, în uh, provocările cu care se confruntă pentru punerea în aplicare a acestor acorduri. Mulțumesc, mulțumesc pentru aceste observații. În calitate de raportor, aș dori să adaug că Ați răspuns la o serie de întrebări, însă nu ați uh, abordat toate întrebările care v-au fost adresate. Termenul de depunere a amendamentelor e data de 28 noiembrie la ora 12, votul având loc în luna decembrie. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au participat la această dezbatere. Punctul 16 a fost uh, retras de pe ordinea de zi, deci putem trece la punctul 17, activitățile grupului de monitorizare. Aș dori să vă reamintesc că în 7 noiembrie a avut loc o întâlnire a grupului de monitorizare pentru relațiile comerciale cu Rusia. Coordonatorii ieri au decis ca aceste grupuri de monitorizare pentru relațiile cu Taiwan, cu Chile și cu Australia și Noua Zeelandă să își înceapă activitatea în săptămânile următoare. Aș dori să știu dacă dorește cineva să ia cuvântul, să facă observații. Dacă nu, atunci aș dori să trecem la punctul 17a, pauza de prânz, poftă bună și ne întâlnim la ora 4.